Dear colleagues. Stimați colegi, stimați membri, stimați invitați, stimați prieteni, vă rog luați loc. Vom începe. Cei dintre dumneavoastră care nu au fost aici la comisia, sesiunea Comisiei Libe de la început. Am început la ora 9. Vreau să vă spun că a fost o zi extrem de interesantă. Am avut o, o sesiune cu mult de lucru, am discutat multe probleme substanțiale și acum, în a doua jumătate, a acestei zile lungi de lucru, începem o audiere așadar. În legătură cu situația din Ungaria. O audiere așadar în legătură cu situația din Ungaria o audiere solicitată de către câteva grupuri politice relevante din această comisie și din Parlament, ca președinte, urez bun venit aici. Vă urez bun venit tuturor. La reuniunea noastră în legătură cu situația din Ungaria și urez bun venit și distinșilor, distinșilor invitați de aici, de la prezidiu. Doamna comisar Nelly Cruz, bun venit, este o onoare să vă avem lângă noi. Viceprim-ministrul maghiar, domnul Navracici, este și el prezent și François Lebail, director general pentru justiție în Comisia Europeană și, bineînțeles, toți invitații noștri care au fost uh, chemați aici să intervină în discuțiile noastre. Vă reamintesc care este situația actuală. În 19 ianuarie din anul 2012, acest an, Conferința președinților din Parlamentul European a chemat Comisia Libe să aibă o audiere, audiere în legătură cu situația din Ungaria. Această problemă a fost pe ordinea de zi a două întâlniri a Comisiei Libe din 25 mai și 12 ianuarie. Secretariata, doamna de la, Thomas Margaret de la Secretariatul Comisiei de la Veneția a fost audiată. În 16 ianuarie, Consiliul și Comisia au purtat o, diz- o dezbatere în legătură cu situația politică din Ungaria. În prezența președinției daneze, președintele Barroso și doamna Reding, vicepreședinta Comisiei, și prim-ministrul maghiar, domnul Victor Orban, a fost programată o rezoluție pe, acest, pe această temă în sesiunea plenară a Parlamentului de săptămâna viitoare la Strasburg. Astfel, așteptăm o discuție fructoasă, vă urez bun venit și vă informez în legătură cu structura audierii noastre. Vom avea patru serii de prezentări. Toți vorbitorii vor trebui vă rog, îi rog în acest moment să își respecte limitele de timp pentru a putea face față situației de aici. Pentru că noi aici, la Comisia Libe, avem tendința de a elabora și a prelungi discuțiile dincolo de timpul alocat. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Fiecare prezentare va fi urmată de o dezbatere. Întotdeauna încerc ca președinte să avem cât mai, să acord cât mai mult timp pentru discuție. Însă, vă invit pe toți cei care doresc să intervină să uh, vă restrângeți la să vă limitați la două minute și să puneți întrebări clare, să nu faceți discursuri pentru a justifica prezența aici a invitațiilor noștri. Vom avea o primă rundă în care vor interveni coordonatorii și după aceea vor putea interveni toți membrii. În prima secțiune va lua în primul rând cuvântul doamna Nelly Cruz, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabilă pentru agenda digitală a Europei. Aveți cuvântul, doamna Cruz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru. Mai aveți puțin până la a fi prim-ministru, știu. Doamne director general, prim, stimați membrii ai Parlamentului. Dați-mi voie să, înainte de a veni aici, aveam preocupări grave în legătură cu situația din Ungaria și de asemenea și Comisia Europeană ca instituție. Aceste preocupări se bazează pe fapte și nu mituri. Mă bucur că am ocazia să discut aceste probleme cu domnul prim-ministru adjunct. Am putut să discutăm probleme în această dimineață. După cum știți, am trimis recent trei scrisori de încălcare uh, autorităților maghiare în legătură cu independența uh, autorităților bancare, vârsta de pensionare a uh, judecătorilor și în legătură cu mm, independența mass media. Cu toate acestea, preocupările noastre sunt mult mai largi în legătură cu politicile din Ungaria și se referă la calitatea democrației și a culturii politice. De aceea, dați-mi voie să vorbesc astăzi despre uh, contextul media în general și amenințările pe care le pune noua legea mass media Uh, la adresa libertății presei. Nu este vorba aici doar de libertate de exprimare. Există și o problemă economică, pentru că investitorii prim, privați și instituțiile internaționale trebuie să aibă acces la o analiză media independentă. Autoritățile maghiare nu trebuie să dea o altă impresie. Avem nevoie de semnale pozitive. După cum a subliniat și președintele Barroso acum trei săptămâni în timpul plenarei Parlamentului, acționând prin, în mod responsabil și în interesul cetățenilor maghiari, guvernul maghiar poate să păstreze încrederea cetățenilor, partenerilor și investitorilor un uh, cadru juridic stabil în care se asigură drepturile fundamentale, fără amenințări la adresa libertății presei. Chiar eu am vorbit cu oameni din Ungaria, chiar ieri am vorbit cu un antreprenor în domeniul internetului, un consilier tânăr pe probleme digitale și imaginea pe care mi-o dă el este una profund îngrijorătoare. De exemplu, mi-a spus despre că Ungaria este o țară în care discriminarea minorităților este la ordinea zilei și se înrăutățește. Minoritățile sunt discriminate atunci când caută un loc de muncă. Se vorbește despre acuzații că poliția a primit instrucțiuni să monitorizeze minoritățile, că rasismul în școli devine din ce în ce mai deschis și mai acceptat și că unii trăiesc cu teama unor atacuri violente. Această persoană care face parte din comunitatea romă se gândește foarte serios să părăsească Ungaria. Nu vreau să um, trag concluzii pripite, însă restrângerea libertății mass media trebuie să fie văzută în acest context, în acest mediu unde pluralismul media, capacitatea de a auzi voci diferite este cu atât mai mult crucială. În ianuarie, în iunie anul trecut m-am referit la problemele cele mai presante legate de legea mass media și compatibilitatea cu legislația Uniunii Europene în general și cu directiva audiovizualului în, în particular. Am lucrat constructiv cu uh, guvernul maghiar, cu prim-ministrul adjunct pentru a aduce amendamente la legislația mass media pentru ca aceasta să fie conformă cu legile limitate ale Uniunii Europene în acest domeniu. Însă am spus de asemenea că voi urmări evoluțiile și că mă voi exprima dacă va fi cazul și de aceea sunt aici astăzi. Club Radio este un exemplu. Este una, unul dintre posturile de radio puține care uh, prezintă opiniile opoziției. În ultima licitație pentru bandele de spectru, uh, s-a dat prioritatea unui uh, post de radio care transmite muzică și acest uh, post de radio a primit frecvența alocată Club Radio. Ne îngrijorează atunci când ace asemenea măsuri sunt folosite pentru a descuraja mass media. Foarte pe scurt, dacă se introduc condiții tehnice care uh, contravin unui uh, unor discuții politice, nu trebuie să fim surprinși atunci când uh, vor exista mult mai puține discuții politice la radio. Am avut o discuție detaliată cu domnul Alato, cu câteva săptămâni în urmă și uh, știu că poate să vă dea mai multe informații. Trebuie însă să găsim o soluție stabilă care să asigure un mass media pluralistă care să permită comentarii politice și critici în mass media, precum posturile radio. Însă, domnule președinte, mă voi referi acum la situația generală. După cum știți, în 19 decembrie 2011, Curtea Constitu- Constituțională a Ungariei a, dat, a, a constatat că Uh, noua lege media uh, contravine libertății de exprimare. Acum se pare că autoritățile pregătesc schimbările pentru a uh, urma, pentru a da curs acestei decizii, însă Respectarea pluralismului și libertății mass media nu trebuie să se refere doar la aplicarea din punct de vedere corect a legislației comunitare și naționale. Ne referim aici la implementarea și promovarea unor principii democratice fundamentale. Vorbim despre pluralismul mass media și de o atmosferă și o cultură politică propice. Un studiu recent arată că legile media din Ungaria depășesc normele și practicile europene, în special atunci când privim efectul lor combinat. Dacă ne uităm la prevederile în legătură cu uh, dependența mass media de către structurile politice există puteri de sancțiune și aplicarea largă a legilor mass media la aspectul audiovizual, uh, radio și uh, presei. Acest lucru nu este un mit. Pericolul unor sancțiuni majore poate să ducă la autocenzură, chiar dacă aceste amenzi nu sunt impuse niciodată. Probabil cunoașteți grupul la nivel înalt, independent la nivel european pentru libertatea uh, mass media, prezidat de Igor Freiberg, fost președinte al Lituaniei. După ce a studiat cazul Ungariei în 25 ianuarie, concluzia acestui grup a fost că Ungaria s-a pus într-o poziție potențial periculoasă pentru libertatea media și guvernul ar face bine să se gândească cum poate să uh, inverseze situația. De aceea, guvernul maghiar trebuie să facă mai mult și să acționeze rapid pentru a acorda informații suficiente comisiei acesteia și tuturor actorilor implicați că face tot ceea ce trebuie pentru a proteja independența și libertatea mass media. Consiliul Europei a stabilit standarde de peste 50 de ani pe, pentru a proteja mass media din Europa. De aceea, Comisia colaborează îndeaproape cu ei într-o serie de teme, inclusiv pe libertatea mass media. Recent am vorbit cu domnul Iacland, secretar general al Consiliului Europei, și ei sunt pregătiți să își uh, îndeplinească funcția. Se aș- există două așteptări cheie din partea guvernului maghiar. În ultimele săptămâni și astăzi am uh, spus foarte clar aceste lucruri domnului prim-ministru adjunct. Astăzi vi le repet și dumneavoastră. În primul rând, guvernul maghiar în mod explicit și transparent, trebuie să ceară Consiliului Europei un aviz comprehensiv în legătură cu legislația mass media și aplicarea sa în practică în legătură cu uh, valorile fundamentale, așa cum apar acestea în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În al doilea rând, la fel de important, autoritățile maghiare trebuie să accepte și să implementeze orice recomandări concrete care vor fi făcute de către Consiliul Europei. Domnul prim-ministru adjunct mi-a promis că aceste două puncte vor fi îndeplinite acum câteva ore. A spus că fără niciun fel de rezistență va da curs acestor două cerințe. Așadar, mă aștept ca din partea guvernului maghiar să apară inițiative de implementare concrete. Comisia nu va fi satisfăcută cu situația, cu situația generală până când orice preocupări ale Consiliului Europei nu vor fi uh, rezolvate. Nu avem timp de pierdut. Guvernul maghiar trebuie să disipeze dubiile în legătură cu aderarea la valorile europene. Prim, domnul prim-ministru adjunct a fost extrem de clar și deschis cu mine și sper că va fi la fel de deschis și cu dumneavoastră. Fără niciun fel de rezistență, aceste măsuri uh, vor fi aplicate. Sperăm că se va întâmpla. Mulțumim, doamnă vicepreședintă Cross. Acum vom da cuvântul doamnei Lebay de, de, de la Direcția Generală Justiție a Comisiei Europene. Inter- da. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să vă mulțumesc și pentru ocazia acordată de a lua parte la această discuție într-un uh, domeniu care este foarte important, și anume justiția. Cred că în acest context, îngrijorările care au fost exprimate de doamna comisar Cruz sunt uh, împărtășite și de doamna comisar Reding uh, și în domeniul justiției și consider că trebuie să uh, ne gândim că există o declarație a domnului președinte Barroso la sesiunea plenară a Parlamentului în ianuarie, în care se spune că toate subiectele acestea sunt foarte sensibile și aici trebuie să ne exprimăm foarte clar în apărarea uh, valorilor și principiilor noastre și, de asemenea, metodelor noastre. Și consider că în domeniul justiției este exact ceea ce a făcut Comisia atunci când, pe data de 17 ianuarie 2012, a hotărât să lanseze două proceduri de încălcare împotriva Ungariei și să solicite clarificări pe o problemă suplimentară și anume independența justiției în Ungaria. Dați-mi voie să vă prezint acum uh, preocupările noastre specifice. În primul rând, în legătură cu primul caz de încălcare, și anume independența Agenției pentru Supravegherea Protecției Datelor. Și dați-mi voie să vă reamintesc de asemenea că și Comisia este activă aici în calitate de gardian al tratatelor și încearcă să se asigure că statele membre respectă pe deplin dreptul comunitar. Și în acest cadru acționează Comisia. Așadar, independența Autorității pentru Supravegherea Protecției Datelor. Cei care cunosc acest domeniu sunt la curent cu faptul că independența autorităților de supraveghere a protecției datelor este, desigur, un punct central al Cartei uh, Europene a Drepturilor Fundamentale, figurează de asemenea și în Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene și, de asemenea, uh, stă la baza directivei pentru protecția datelor, lucru care a fost enunțat și în, în reforma recentă a protecției datelor, foarte recent. Uh, noua Agenție pentru Supravegherea Protecției Datelor din Ungaria trebuie să respecte total aceste cerințe privitoare la independență care există în dreptul comunitar. Un aspect al uh, independenței e că mandatul președintelui Autorității pentru Supraveghere nu trebuie să înceteze fără niciun motiv, ci doar în, în niște condiții foarte clar definite. Comisia consideră că a pune capăt în mod prematur a mandatului uh, a persoanei care este acum fostul uh, președinte a autorității de supraveghere, fără niciun motiv valabil, înseamnă o încălcare a independenței acestuia. Mai mult, încă nu suntem convinși de faptul că noua lege care a fost adoptată în cadrul Constituției garantează, într-adevăr, independența noi autorități pentru sufragerea protecției datelor. Aceasta a fost așadar prima preocupare exprimată foarte clar. A doua preocupare se referă la vârsta de pensionare a magistraților, uh, procurorilor și notarilor publici. Odată cu intrarea în vigoare a noii Constituții, Ungaria a, discut, a hotărât să schimbe vârsta de pensionare pentru magistrați, procurori și notari de la 70 de ani, cum era înainte, la 62 de ani. Problema e că vârsta generală de pensionare nu este obligatorie pentru toți. Și după cum citim noi legea nouă, asta ar însemna că ar fi obligatorie pentru magistrați, procurori și notari, ceea ce înseamnă că ei trebuie să-și înceteze munca la vârsta de 62 de ani. Dar pentru alți funcționari publici, legislația este mai flexibilă. Uh, și uh, ni s-au furnizat justificări în legătură cu această reformă, ni s-a spus că, sigur, afectează foarte mult uh, grupul profesional, uh, categoria profesională la care se referă. Dar asta intră în contradicție, legea intră în contradicție cu faptul că reforma pensiilor, um, care s-a votat în 2009 în Ungaria, va crește vârsta de pensionare de la 62 la 65 de ani. Asta pe o perioadă de 8 ani de zile. Uh, dar modificarea vârstei de pensionare pentru magistrați de la 70 la 62 se va implementa de-a lungul unei perioade de doar un an de zile. Deci se pare că există o contradicție aici între cele două texte de lege. Din aceste motive, noi considerăm că această măsură nu a fost proporțională și că nu respectă uh, directiva europeană care interzice discriminarea bazată pe motive de vârstă în domeniul locurilor de muncă, al ocupării. A treia preocupare noastră care a fost exprimată într-o scrisoare oficială eh, prin care vicepreședinta Reding a cerut clarificări se referă la independența justiției. E vorba de o problemă care este legată de încheierea prematură a mandatului fostului președinte al Curții Supreme. Domnia sa a fost ales pentru un mandat de șase ani în iunie 2009 și mandatul său a fost încheiat sau i s-a pus capăt mandatului său la uh, sfârșitul anului 2011. În plus, președintele uh, noului uh, birou juridic național a, și-a exprimat îngrijorările și în legătură cu resursele umane, bugetul și alocarea cazurilor. Există nici o, un mod colegial de luare a de deciziilor în legătură cu gestionarea activității curții și nici o altă metodă de salvgardare pentru independența justiției. Încheierea prematură a mandatului fostului președinte al Curții Supreme, precum și această concentrare de puteri ar putea să pună sub semnul întrebării independența justiției și să împiedice uh, cetățenii din exercitarea drepturilor lor uh, să de a sta în fața justiției, după cum se garantează în articolul 47 al tratatului și al, al, căr- al Cartei Drepturilor Omului. Mo- motiv pentru care doamna vicepreședintă Reding în aceste uh, trei puncte de preocupare, a cerut clarificări și informații suplimentare din partea autorităților maghiare. Așadar, Comisia cere autorităților maghiare să îi ofere răspunsuri detaliate și soluții pentru rezolvarea acestor probleme în termen de o lună. Sigur, termenul nu este foarte lung, dar urgența e justificată de impactul pe care aceste probleme îl au asupra persoanelor uh, în cauză și Sigur, Comisia va evalua măsurile care vor fi transmise de către autoritățile din Ungaria și va lua o hotărâre după primirea răspunsurilor oficiale în legătură cu modul în care va acționa în continuare. Între timp, noi menținem contactele tehnice cu autoritățile maghiare ca să încercăm să găsim soluții la aceste probleme. Însă e clar că noi nu vom ezita să luăm măsuri suplimentare dacă va fi cazul, desigur, asta depinzând de uh, reacțiile formale și de fond pe care le vom primi din partea autorităților maghiare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, pentru prezentarea dumneavoastră și acum dau cuvântul viceprim-ministrului Guvernului Maghiar și ministrul pentru Justiție și Administrație Publică, domnul Tibor Navracici. Urându-vă bun venit din nou, vă dau cuvântul pentru 10 minute. Șefen Asot, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnă director general, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, titlul audierii e unul destul de uh, larg și amplu, pentru că situația din Ungaria, cum se prevede că este tema audierii, este una foarte complexă. Doamna comisar și doamna director general, în cuvântările domnilor lor, au indicat foarte precis care anume sunt orientările și punctele pe care le vom discuta în această primă sesiune a audierii. Mulțumesc domnului președinte al Comisiei Libe pentru că mi-a oferit ocazia să vă ofer și eu la rândul meu un rezumat al activității comune pe care a avut-o Comisia și Guvernul Maghiar, care nu a început doar acum, ci este un proces de durată. E vorba de un dialog în curs de contacte foarte dese, la care s-au referit și doamna comisar și doamna director general, care deja și în trecut a dus la rezultate concrete. Ne putem uh, gândi în acest sens la dezbaterea desfășurată care aici la Comisia Libe pe uh, legea uh, presei uh, care s-a desfășurat anul trecut și care a avut ca rezultat uh, faptul că legea a fost modificată conform recomandărilor Comisiei. Acum, înainte de a vă face un rezumat a situației, de a vă prezenta starea actuală de fapt, permiteți-mi, vă rog, având în vedere că titlul acestei audieri este unul uh, foarte general, dați-mi voi așadar să vă spun că guvernul maghiar este angajat cu adevărat în această colaborare cu instituțiile Uniunii Europene. Uh, Stă mărturie pentru acest fapt și prezența mea astăzi aici, în fața Comisiei uh, dumneavoastră, și faptul că uh, la ultima sesiune de la Strasbourg, domnul prim-ministru Orban a luat parte la dezbaterea pe tema Ungariei. Asta pentru că noi considerăm că între exponenții democrației uh, trebuie implicată și o dezbatere națională. Deși există puncte de dezacord, putem fiecare să ne clarificăm poziția, putem să ne uh, explicăm propriile poziții și motivele pentru care am luat o decizie sau alta. Și, bineînțeles, putem presupune că și dumneavoastră sunteți dispuși eventual să vă revizuiți propriile poziții. În cursul dezbaterii, așadar, are loc o informare reciprocă asupra poziției fiecăruia, împreună cu Comisia, și încercăm să găsim soluții comune și să identificăm și punctele în care nu există încă un acord, unde încă nu suntem convinși, unde există încă divergențe de opinii și trebuie să căutăm soluții diferite. Guvernul maghiar și Ungaria sunt apărători ai libertății, ai statului de drept și ai democrației, pentru că asta decurge în mod natural din istoria noastră. Pentru că dacă ne gândim la trecutul recent sau la trecutul mai îndepărtat, istoria Ungariei ne arată că maghiarii au luptat întotdeauna pentru democrație, pentru statul de drept, pentru apărarea libertăților. Dacă ne gândim și la istoria mai recentă, vedem că în ultimii 25 de ani au luat naștere partidele, partidul care acum uh, formează guvernul maghiar și s-a născut exact pentru a lupta în apărarea libertății și democrației. Și putem vorbi de un angajament uh, pentru valorile democrației în două sensuri. Într-un sens instituțional, adică voința de a înființa instituții democratice uh, care constituie arhitectura democratică și exact asta am încercat în ultimii 25 de ani, iar acum, odată cu uh, noua Constituție, noi am încercat să reparăm uh, diverse probleme. În anul 2000 2010, Ungaria a trecut printr-o perioadă de criză profundă. Uh, chiar și în aceste condiții, noi am menținut un sistem de uh, control democratic. De exemplu, după cum a spus doamna comisar, uh, ni s-a spus că au fost anumite dispoziții, cum ar fi legea presei, de exemplu, care nu respectau pe deplin dreptul comunitar. E bine, în acest caz noi le-am modificat. Există așadar așa, acest angajament în favoarea democrației al nostru, inclusiv pe fond, nu doar de formă. Eu uh, personal reprezint un partid, Fides, care a fost printre primele care au uh, trimis un reprezentant uh, aparținând etniei rome aici în Parlamentul European și sunt ministru și membru al unui partid uh, care are majoritatea deputaților de etnie romă în Parlamentul Maghiar. Și mai pot să vă spun că uh, avem și parlamentari uh, cu handicap. Deci dacă noi căutăm simboluri uh, care să exemplifice angajamentul nostru în favoarea libertății și democrației, putem spune cu mândrie că guvernul nostru și partidul Fides are rezultate tangibile în acest sens. Vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, câteva cuvinte în legătură cu punctele evocate de doamna director general. în ce privește primul punct eh, evocat de domnia sa. Suntem de acord cu Comisia că trebuie să consolidăm independența autorității pentru supravegherea protecției datelor. Vorbim așadar aici pe un text concret și aici putem găsi foarte ușor, zic eu, un acord cu Comisia. Nu cred că aici uh, nu va, fi, va exista vreun obstacol pentru a putea uh, modifica legea precum ne cere dumneavoastră. În ce privește vârsta de pensio- uh, legea vârstei de pensionare a judecătorilor, procurorilor și notarilor, credem că nu ține neapărat de cadrul justiției, ci de vârsta de pensionare, reforma pensiilor, că noi am întreprins o reformă generală a pensiilor și am sporit în general vârsta de pensionare. Noi încercăm să eliminăm orice fel de excepții pentru anumite profesii sau pentru anumite sectoare, pentru că am considerat uh, așadar că și în sectorul justiției trebuie să se aplice vârsta de pensionare care se aplică altor categorii profesionale. Așadar, consider că și aici putem ajunge la o poziție comună. E o problemă care ține mai mult de interpretare, cred eu. Uh, în ce privește legea presei acum? Doamna comisar a spus că Curtea Constituțională din Ungaria declarase uh, că această lege este neconstituțională în mai multe puncte. Noi acum, uh, pe baza sentinței Curții Constituționale, suntem în faza finală a elaborării unui nou text. Iar uh, apoi, după ce vom fi finalizat aceste modificări, sigur că le vom comunica inclusiv Consiliului Europei, după cum cerea doamna comisar, pentru ca modificările și măsurile întreprinse de noi să poată face obiectul unei evaluări și, de altfel, și a unei uh, discuții în Parlament. Așadar, consider că și aici putem găsi o soluție care să liniștească pe toți și care să țină cont și de poziția Consiliului Europei și care poate să reprezinte o, poziție, o soluție, mă scuzați, și pentru noi, cât și pentru domnile voastre în ce privește acum independența și autonomia justiției. Uh, pe scurt, uh, vă spun că astăzi vom discuta și despre acest punct. Noi suntem foarte deschiși. Dacă Comisia consideră necesar, noi vom continua dialogul și vom furniza orice fel de informații care ni se vor solicita. Uh, s-a evocat aici cazul postului de radio Club Radio. Uh, există un caz pe rolul uh, unei instanțe din Ungaria în, uh, în această privință și tocmai pentru a menține autonomia justiției a solicitat tuturor ca inclusiv în dezbaterea de astăzi să ținem cont de acest lucru, că există un caz care este pe rolul instanțelor din Ungaria. Deci, haideți, vă rog, să nu facem declarații politice pe această temă Club Radio. Haideți să ne limităm, vă rog, la fapte, astfel încât tribunalul care trebuie să se pronunțe să nu perceapă presiuni politice, nici din interior, nici din exterior. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule viceprim-ministru Navracici, pentru prezentarea făcute, făcută. Mulțumesc pentru uh, faptul că ați vorbit în numele Guvernului Maghiar și am luat notă de spusele dumneavoastră, de ă, toate detaliile prezentării dumneavoastră și vreau să se spun, ca să se știe și să se ă, ia în considerare acest fapt, suntem recunoscători că există aici și membri ai, ă, comis, ai comunității rome din Ungaria și vă reamintesc faptul că de ani și ani de zile Parlamentul European, într-adevăr, a numărat printre membrii săi și o membră a grupului un membru al grupului socialist, domnul Eredia, care și domnia sa reprezenta uh, comunitatea romă și a fost timp de ani și ani de zile uh, președinte al comunității rome din Spania. Sigur, uh, ne bucură să mm, ascultăm uh, spusele dumneavoastră și știm că mai sunt multe de, văzut, de făcut pentru a, expri, eh, a eh, exprima diversitatea Europei și aici la Parlamentul European. Bun, am ascultat trei cuvântări. Acum e momentul să deschidem o primă rundă de întrebări și de contribuții din partea coordonatorilor. în conformitate cu reprezentarea numerică a fiecărui grup. Începem cu PPE-ul, dar vă reamintesc că pentru a uh, da cuvântul uh, unui număr cât mai mare de uh, membri, uh, v-aș fi recunoscător dacă fiecare vorbitor ar respecta uh, o limită de două minute ca să mai avem o rundă după ce uh, invitații noștri vor replica. Domnul Busuti la cuvântul. Situation. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Ungaria stârnește tot soiul de emoții și sentimente, ceea ce este de înțeles. Dar cel mai rău lucru pe care îl putem face este să cădem pradă emoțiilor și să lăsăm de, izbește, de izbeliște uh, rațiunea. Haideți să vă prezint poziția PPE-ului. În primul rând, noi sprijinim propunerea de a organiza această audiere, în ciuda faptului că guvernul maghiar uh, este un partid din familia noastră. Totuși am fost de acord, fiindcă nu ne deranjează câtuși de puțin să cooperăm, să ne aducem cooperare la orice inițiativă care dorește să sprijine situația drepturilor omului în Ungaria sau în în orice altă țară a Uniunii Europene. În al doilea rând, sprijinim fără nicio ezitare și imediat decizia Comisiei Europene de a lansa proceduri pentru de încălcare împotriva Ungariei în cele trei domenii menționate și așteptăm cu nerăbdare rezultatul acestor proceduri în încălcare. În al treilea rând, salutăm uh, afirmațiile clare făcute de autoritățile ungare, de premierul uh, ungar uh, în sala de plenară și acum, iată, de uh, vicepremier uh, afirmații care spuneau că orice legislație ce nu este compatibilă cu um, achiul uh, european uh, va fi modificată astfel încât să fie în armonie cu legislația europeană. Știm că anul trecut, în momentul în care au apărut probleme în ceea ce privește legislația mass media, aceste probleme au fost soluționate, legea a fost modificată în conformitate cu solicitările Comisiei solicităm să se, uh, să se uh, analizeze toate îngrijorările subliniate de premierul țării, iar acest lucru să se întâmple pentru Ungaria și pe, ca și pentru orice altă țară a Uniunii Europene. Dar, domnule președinte, nu avem niciun motiv să credem că situația din Ungaria ar putea să reprezinte o situație compatibilă cu articolul 7, care se referă la un risc clar de o încălcare gravă de către un stat membru a valorilor Uniunii Europene ar exista riscul uh, unei încălcări grave din partea Ungariei dacă Ungaria nu s-ar fi angajat să modifice orice lege incompatibilă cu legislația europeană, dar a făcut acest lucru și l-a făcut de nenumărate rânduri, astfel încât sprijinim întru totul poziția Comisiei, dar nu suntem de acord uh, cu această manipulare politică și cu judecăți făcute înainte ca uh, procesul să își desfășoare cursul. Această comisie și uh, Parlamentul European nu trebuie să devină instanță judecătorească care să judece uh, cauza uh, Ungariei, fiindcă nu aceasta este funcția noastră. Uh, astfel de prejudecăți fac decât să submineze încrederea uh, maghiarilor în instituțiile europene și nu ar trebui să ne surprindă atunci dacă rezultatul va fi uh, o uh, recrudescență a euroscepticismului. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule Buzutil. Doamna Gonț de la Socialdemocrați. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și eu în limba maghiară, pentru că tema audierii de astăzi este Ungaria. Vreau în primul rând să mulțumesc doamne comisar Nelly Cruz. Îi mulțumesc că nu doar că a venit alături de noi, ci și pentru angajamentul uh, de care dă dovadă pentru respectarea pe legii, nu doar în litera sa, ci și în, spiritul său. Îmi face plăcere că avem aici și pe doamna director general, Bine, nu avem și pe doamna comisar uh, competentă, cred eu, uh, mai degrabă de ceea ce discutăm noi astăzi aici. Însă, oricum, uh, trebuie să vedem aici că vorbim, de fapt, de calitatea democrației în Ungaria. Vorbim despre faptul că guvernul maghiar răspunde solicitărilor Uniunii Europene de, a modificarea, de modificarea legii, să vedem dacă răspunde doar formal sau și uh, pe fond. Asta cred eu că este problema principală. Și apoi aș mai putea spune că am văzut că atunci când domnul prim-ministru Victor Orban uh, a fost prezent la sesiunea plenară a Parlamentului, domnia sa a spus cu mândrie uh, că guvernul său a promulgat mai bine de 300 de legi noi într-un an și jumătate, că a schimbat uh, structuri, a schimbat sisteme întregi. Însă, uh, trebuie să ne întrebăm dacă acest lucru a fost făcut în mod democratic, cu consultarea tuturor părților, că dacă așa s-a întâmplat, atunci nu e nicio problemă. Și vreau să vă mai spun că un organ fundamental, care este Curtea Constituțională, din păcate, nu este informată de tot felul de modificări care se aduc unor legi foarte importante ale statului maghiar. Și apoi, în ce privește Constituția, au fost trimise chestionare dar uh, au, au, s-au, primit, s-au primit doar răspunsuri minime. S-a vorbit de familie, de sănătate, de muncă, dar mm, uh, în realitate nu au fost analizate conținuturile chestionarilor. Noi am cerut de mai multe ori transparență, dar acest lucru nu știu dacă s-a întâmplat. Aș adresa, doamne director general, uh, poate și o întrebare concretă, pentru că domnia sa s-a referit de Autoritatea pentru Supravegherea Protecției Datelor și de faptul că uh, a fost pus capăt mandatului uh, fostului președinte. Aș o întreba dacă domnul Iovi Andraș va fi repus în funcție sau nu. Nu știu dacă aș putea obține acum un răspuns. Aici. Legea care încălca atât spiritul cât și litera uh, dreptului comunitar a fost adoptată și aprobată în extremis într-o dată, cred că pe 30 decembrie sau așa, deci chiar în ajunul anului nou. Și a fost adoptată apoi și o modificare de ultimă instanță ca guvernul să nu dea înapoi și să poată păstra aparențele. Însă aș putea să, și aș dori să întreb uh, de ce nu s-a ținut cont de primele avertizări din partea Comisiei? Pentru că președintele Comisiei adresase o scrisoare Ungariei solicitând să nu se întreprindă anumite modificări în legătură cu statutul băncii centrale, de exemplu. Nu știu dacă ni se poate explica de ce totuși au fost uh, luate acele măsuri. Bine, mă bucur că guvernul spune că respectă Curtea Constituțională, dar din păcate, în realitate, atunci când Curtea Constituțională s-a pronunțat în mod contrar a ceea ce a spus dumneavoastră, i-ați limitat uh, competențele. Mulțumesc, domnul, doamna Weber, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este niciun secret că de ceva timp uh, grupul ALDE din Parlamentul European a solicitat Parlamentului să demareze procedura împotriva Ungariei pe baza articolului 7 alineatul 1 al tratatului. Și în nenumărate rânduri se spune că este vorba de acțiuni motivate politic. Trebuie să așteptăm Comisia să-și continue procedura în încălcare și să vedem apoi cum se comportă Ungaria. Dați-mi voie să vă citesc uh, pentru toți cei care poate nu cunosc acest text, uh, chiar și președintele Barroso, să vă citesc din comunicarea Comisiei privind articolul 7 din anul 2003, care se referă respectarea și promovarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. În această comunicare a Comisiei, se spune că sfera de aplicare a articolului 7 nu se limitează la domeniile acoperite de legislația Uniunii, ceea ce înseamnă că Uniunea poate acționa nu numai în momentul în care se încalcă valorile fundamentale în acest domeniu restrâns, ci în momentul în care există o încălcare uh, într-un domeniu în care statele membre uh, sunt autonome. Mai apoi, se spune în text prin introducerea conceptului de risc clar. Articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene uh, introduce posibilitatea de a, de a trimite un semnal uh, statului membru înainte de apariția încălcării. Există și obligativitatea de monitorizare constantă, dat fiind că acest risc clar poate evolua într-un mediu politic și economic uh, într-o anumită perioadă în care se manifestă primele semne de uh, manifestări xenofobe sau rasiste. În momentul în care solicităm aplicarea articolului 7, o facem pentru că este datoria Parlamentului European de a ocroti valorile fundamentale ale Uniunii Europene și cred că trebuie să ne descotorosim de această abordare naționalistă, naționalistă care se manifestă din ce în ce mai mult în Europa în ziua de azi. Uh, țara are suveranitate de plină în acțiunile sale interne. Greșit, dacă într-o țară, indiferent despre ce țară este vorba în Uniunea Europeană, se întâmplă ceva rău, atunci consecințele se fac simțite la nivelul întregii Europei. Iată de ce sunt aici, suntem aici, pentru că Există foarte multe aspecte care ne îndreptățesc să spunem că situația în Ungaria este într-adevăr foarte îngrijorătoare. Vă mulțumesc! Doamna Lulacek din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din uh, partea verzilor aș dori să mă adresez uh, colegului Busutil, coordonat, coordonatorul de la PPE, Uh, și să-l rog să-i asculte pe oaspeții noștri mai întâi și abia mai apoi să ia o hotărâre cu privire la poziția grupului, cu privire la articolul 7 și să nu-și manifeste această poziție de la început, fiindcă de asta am organizat această audiere și noi am solicitat uh, demararea procedurii în conformitate cu articolul 6 pentru a evolu- și pentru a evalua situația din uh, Ungaria. Iată, ne bucurăm că s-a organizat această audiere. Deci, nu ne Busutil, vă rugăm să nu ne mai spuneți că nu are rost să facem așa ceva, fiindcă mai întâi trebuie să ascultăm și abia apoi să luăm o hotărâre. În ceea ce privește grupul meu, numele grupului meu, și am mai spus acest lucru, noi am solicitat uh, această procedură, fiindcă uh, uh, situația din uh, ultimele 18 luni este îngrijorătoare și mulțumesc, doamne comisar Cross, pentru că a clarificat lucrurile și chestiunea mass media face parte dintr-un uh, tablou mai amplu al îngrijorărilor. Iar calea pe care a apucat-o Ungaria este o cale către un regim autocratic care nu ar trebui să-și găsească locul, locul în uh, structura noastră democratică. Vreau să mă refer la un aspect uh, pe care l-a menționat ministrul Novacic. Ați spus foarte limpede și vă mulțumesc pentru acest lucru că, bineînțeles, guvernul dumneavoastră este angajat pe calea democrației și aveți un sistem de echilibrare al puterilor. Da, domnule uh, ministru, am avut impresia și când domnul Orban a fost aici, dumneavoastră aveți un alt discurs aici, la Bruxelles și la Stras- sau la Strasburg, decât discursul dumneavoastră de acasă. Vă dau un exemplu. Ieri, uh, premierul Orban uh, Uh, la o reuniune a grupului Fides a spus că principalul uh, nucleu de forță este în Ungaria și noastră ați reluat o, afir- o afirmație uh, făcută în 2009 de domnia sa în care a spus că în următorii 15 până la 20 de ani Uh, caracterul dualist al uh, politicii maghiare, e vorba de partidul de, guvern- de guvernământ și opoziție, ar trebui să fie înlocuit acest sistem de, un, de sistemul unui partid puternic la guvernământ care poate să stabilească uh, acțiunile naționale. Ceea ce înseamnă că este vorba de Fides pe următorii 15-20 de ani. Uh, Iată ce spune, ce declarații face premierul dumneavoastră și partidul dumneavoastră. După aceea dumneavoastră ne vorbiți despre sistem de echilibrare a puterilor. Unde există acest sistem în Ungaria? Și aceeași întrebare o adresez, uh, domnule comisar Crăs. Uh, avem uh, curtea de audit, în fruntea curții de audit avem un uh, membru Fides și în fruntea uh, alt, altor instituții importante, în cur- la Curtea Constituțională, la Biroul pentru Mass Media. Uh, competențele Curții Constituționale au fost restricționate, au fost restrânse și uh, asta înseamnă pentru dumneavoastră sistemul de echilibrare a puterilor. Vreau să vă spun că, din potrivă, domnule uh, Navracis, înseamnă uh, că uh, dacă uh, partidul de guvernământ are majoritatea în Parlament, atunci trebuie să, se, să începeți dialogul cu opoziția și, avem, și aveți nevoie de o opoziție puternică. E nevoie și de plurali, pluralism mass media pentru a exista mai multe opinii. O, uh, un nucleu al forței nu înseamnă, la nivel de guvernament, nu înseamnă un sistem de echilibrare a puterilor, ci înseamnă un stat autocrat căruia ar trebui să ne opunem cu toții, iar pe dumneavoastră vă întreb cum puteți vorbi despre un sistem de echilibrare a puterilor în momentul în care uh, în momentul în care Fides uh, s-a invitat în toate pozițiile de control ale țării. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată! Vă atrag atenția asupra timpului care trebuie respectat, fiindcă e o zi lungă, a, suntem de dimineață aici uh, și avem, uh, mai avem mult înaintea noastră, avem mai mulți oaspeți, iar la șase jumătate trebuie să terminăm nu mai avem interpretare după aceea. Deci dacă nu vrem să avem probleme, haideți vă rog să ne ținem de uh, timpul alocat. Doamna McIntyre de la ECR are cuvântul. Văd că ați ridicat mâna. Dacă putem avea o primă serie de război, de, mă scuzați, de răspunsuri, Doamna, doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană nu înseamnă nimic uh, dacă nu este ocrotitorul democrației. Grupul meu crede în suveranitatea fiecărei, fiecărui stat-națiune și în dreptul fiecărei țări democratice de a-și uh, um, institui Constituția și de a-și crea propriile legi. Considerăm că toate statele trebuie să-și respecte angajamentele asumate în conformitate cu uh, tratatele europene Uh, iar în Ungaria uh, mass media, autoritatea pentru protecția datelor, toate aceste subiecte sunt foarte importante și reprezintă o îngrijorare pentru noi. Dar grupul meu a spus întotdeauna că orice anchete, orice evaluări ar trebui să fie desfășurate uh, în mod echilibrat și corect, fiindcă numai conlucrând vom putea rezolva în mod satisfăcător această situație. Iată de ce vă rog să nu considerăm că Ungaria este dușmanul, ci din potrivă, membru al Uniunii Europene care merită să fie ascultat și care trebuie să atragem atenția că trebuie să-și respecte angajamentele. Iată de ce mă bucur că s-a organizat astăzi această audiere pentru ca Parlamentul European să-și poată manifesta îngrijorările și pe alocuri sprijinul, dar și pentru a-i asculta uh, pe membrii guvernului și pe experți. Eh, emoțiile sunt foarte puternice când discutăm eh, chestiuni importante, importante pentru noi, dar haideți să fim raționali, să ne păstrăm sângele, sângele rece și discuțiile echilibrate. Comisia a identificat eh, domeniile de modificare, unde Constituția trebuie modificată. Acum așteptăm răspunsul uh, Ungariei și acțiunile ulterioare ne dorim ca acest proces să fie finalizat înainte de a lua noi la Parlamentul European alte acțiuni. Sunt uh, membru nou al Parlamentului European. În ultimii șase ani <clears throat> am lucrat uh, în mod regulat uh, la Budapesta, în biroul meu cu vedere către Dunăre, țin foarte mult uh, la Ungaria, la unguri și mă, m-a impresionat foarte mult modul în care această țară s-a modernizat, dar în același timp nu și-a pierdut din vedere uh, moștenirea. Din păcate nu am reușit să învăț uh, limba, din păcate am învățat un singur cuvânt, îi spun premierului nu mulțumesc și spun mulțumesc pentru prezentările făcute astăzi. Aș dori să vă întreb pe dumneavoastră uh, Uh, domnule ministru și uh, comisia, cât de, mult, uh, cât de multă comunicare există între dumneavoastră și dacă există înțelegere de ambele părți. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Gue are cuvântul, doamna Verjat. Doamna Verjat, două minute. Mă scuzați, domnule președinte, nu mai găseam microfonul. Aș dori să mă alătur uh, colegilor uh, verzi uh, și liberali în ceea ce privește demersul, demersurile Parlamentului European cu privire la articolul 7, dar fiindcă s-au spus deja multe lucruri, nu vreau să mă repet, aș dori totuși să dau câteva exemple care reprezintă probleme pentru mine și despre care nu s-a vorbit până acum. Protecția minorităților este un aspect care ridică unele întrebări. Vreau să... și mi se pare că definiția dată de noua Constituție ungară naționalității nu poate decât să agraveze tensiunile din regiune între uh, minorități, situație care mi se pare primejdioasă. Apoi, am citit, poate că aceste afirmații sunt nefondate, faptul că se iau uh, măsuri uh, față de persoanele fără adăpost. post că sunt supuși uh, la amenzi foarte usturătoare persoanele fără adăpost. Uh, sancțiunile, amenzile sunt atât uh, de usturătoare și, bineînțeles, aceste persoane nu le pot plăti Până la urmă, condamnarea este închisoarea. Mi se pare că e nevoie de o protecție uh, a persoanelor nevoiașe și uh, neaplicarea acesteia contrazice valorile europene universale până la urmă. Deci, astfel de acțiuni uh, pe care cărora eu uh, mă opun vehement, uh, iată, sunt luate în cadrul modificărilor constituționale. În ceea ce privește căsătoria, ne putem permite să avem păreri politice diferite. Da, într-adevăr, dar, defini, dar în Constituție nu trebuie să definească căsătoria. Nu și are locul acolo, locul acolo. Când spunem că căsătoria înseamnă uh, uh, unirea bărbatului cu femeia, atunci înseamnă că se calcă în picioare valorile europene. Același lucru este valabil cu um, avortul. Uh, concepția este stabilită în momentul uh, um, apariției fătului. Uh, și acest lucru este înscris în Constituție. Mi se pare că toate acestea, am terminat imediat, domnule președinte, toate aceste lucruri. Transformăm valorile europene în valori creștine uh, foarte înguste, care nu pot fi recunoscute, care nu se pot Uh, um, recunoaștem valorile europene și în caracterul lor universal, valori care sunt împărtășite în uh, majoritate în Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul său foarte detaliat, doamna comisar Cruz a făcut practic un rechizitoriu împotriva actualului guvern maghiar. S-a referit la o serie de chestiuni, inclusiv mărunte, și unele dintre acestea poate destul de dubioase. În acest sens eu mă întreb dacă cumva în activitățile sale de examinare a candidaturii Turciei, unde aceste chestiuni sunt macroscopice și mult mai fondate, Uh, comisia va utiliza aceleași criterii și va acorda aceeași atenție. Aici e vorba de o țară membră, de o țară care cu mândrie se referă la data de naștere a libertății sale, 15 martie 1848. O țară care cu mândrie Uh, în steagul libertății și aici uh, acesta trebuie să fie și angajamentul nostru, laic de altfel. Și e foarte importantă chestiunea asta pentru că este în joc democrația, suveranitatea, principiul subsidiarității de altfel. Așadar, avem astăzi o dezbatere foarte importantă. Ei bine, democrația. Eu citesc în uh, ziare independente că guvernul maghiar Eh, organizează un sondaj eh, cu toate familiile pe 12 puncte înainte de a adopta o lege. Mă întreb, Uniunea Europeană nu vrea cumva să ia exemplu de la acest guvern și câteodată să mai consulte și cetățenii europeni pe chestiile importante. Nu știu dacă va face vreodată acest lucru. Bun, asta în ce privește democrație. Iar apoi se pune și problema subsidiarității. De exemplu, în eh, chestiunea care a fost citată aici cu postul de radio, Club Radio. După cum s-a spus, e un caz care este pe rolul instanțelor din Ungaria și cred că e incredibil că se supune atenției Uniunii Europene o chestiune de natură civilă administrativă care încă e pe rolul unor instanțe suverane ale uh, Ungariei, o țară suverană. Și în concluzie, aș întreba, dreptul la protecția propriei suveranități este oare incompatibil cu dreptul comunitar? Și care sunt limitele? Pentru că uh, am impresia că, cu mare demnitate, Ungaria spune, noi ținem la suveranitatea noastră. Și există și un dubiu de care nu s-a vorbit astăzi aici, că poate rezistența sa la puterile financiare și faptul că a, este pe cale să-și regăsească uh, propria soliditate economică și financiară fără a se supune uh, regulilor uh, piețelor financiare internaționale face ca Ungaria să nu fie iubită de anumite puteri. Mulțumesc. Dați-mi, să, dați-mi voie să spun lucrurilor pe nume. E aproape 3 și un sfert. Ar trebui eh, deja să fim la al doilea grup de vorbitori. Mai avem mult, dar eh, o parte din invitați au sosit, fiindcă trebuiau să înceapă la 3 fix. Mai am o listă, totuși, eh, de membri care doresc să ia cuvântul uh, după coordonatori uh, și pentru a respecta programul. Vă propun, uh, dacă sunteți de acord, întreb pe membrii prezidiului dacă sunt de acord, ca acum să avem un minut și jumătate pentru membrii de pe listă. Avem opt membri pe listă după care închidem lista și după aceea putem avea uh, răspunsuri de la fiecare membru al prezidiului. Mi se pare singurul, singura <laughs> soluție. Bun, dacă nu aveți obiecții, așa vom face. Acum, o a doua rundă de întrebări. Un minut și jumătate și vă rog să respectați cu, cu strictețe timpul. Înainte de a, vă da, de a lua cuvântul, mă mai uitați-vă pe notițe pentru uh, pentru a nu citi, vă rog, indiferent cât timp avem la dispoziție. Un minut și jumătate, vă spun atât, uh, fiindcă după aceea începeți să citiți un minut, două, trei și uh, pierdeți noțiunea timpului. Vă rog să nu citiți, că altfel nu mai putem respecta, respecta programul. Doamna Ianoca are cuvântul. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și doamnei comisar pentru informațiile oferite. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor aspecte și aș vrea, dacă pot, să pun și o întrebare. Uh, s-a vorbit despre apărarea minorităților și situația minorităților în Ungaria. Acum câțiva, câte, câțiva ani s-au înregistrat și atacuri împotriva comunității rome din uh, Ungaria. Mă refer în sens fizic. Uh, și ar fi fost foarte bune cuvintele uh, Comisiei atunci, acum câțiva ani, și unele grupuri parlamentare uh, s-au referit și la acest aspect. Guvernul, guvernul Fides, adoptase o lege care practic Uh, a interzis uh, intimidarea uh, împotriva, intimidările împotriva minorităților. Aș dori să mai spun că în ultimii doi ani s-au schimbat foarte multe lucruri în, lucruri în Ungaria, chiar datorită guvernului Fides. E vorba de uh, 40.000 de oameni care chiar înainte de criză era într-o situație foarte gravă și acum situația lor sigur că s-a, s-a înrăutățit. De, vorbesc despre minoritatea romă și uh, această minoritate este acum protejată datorită strategiei pentru protecția romilor uh, pe care niciun alt guvern n-a mai adoptat, nu n-a mai adoptat-o în, uh, decât guvernul maghiar. Sigur că noi luptăm împotriva oricărei forme de xenofobie și asta în întreaga Europa, pentru că există probleme și în Germania, eu știu, în Portugalia, nu vorbim doar de Ungaria. Noi încercăm în același timp să ajutăm în, uh, din punct de vedere economic uh, minoritatea romă și le protejăm uh, interesele. Și bun, nu numai pe rom, de asemenea, ci și în general persoanele cele mai vulnerabile. Președintele întrerupe. Da, persoane în situație dificilă. Vă rog, vă rog să încheiați. Doamna Boscurt, un minut și jumătate acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru uh, domnul ministru. De la sursele mele din uh, Ungaria am auzit că uh, la dezbaterea cu, dezbaterea cu premierul uh, maghiar a fost uh, descrisă ca o victorie pentru primul ministru. Noi nu știam nimic. Uh, Uh, problema nu este modul în care a fost prezentată în mass media această dezbatere. Problema este că nu a existat și alte opinii în mass media. Pluralitatea mass media este esențială unei democrații. Apoi, opoziția. Uh, într-un an uh, s-au instituit 113 legi într-o perioadă de câteva luni unii colegi de la Fides îmi spun că, da, poate procedura este mai plictisitoare, dar uh, ei uh, îi reprezintă, reprezintă o parte a populației maghiare, deci trebuie să îi ascultăm și pe ei. Iar uh, apoi, Autoritatea Națională de Protecție a Datelor Independentă este importantă veți modifica lucrurile pentru a vă asigura că rolul este independent, fiindcă este foarte important acest lucru pentru uh, o democrație. Domnule Michel, un minut și jumătate, vă rog frumos. Domnule președinte, pe scurt, în primul rând vreau să felicit pe doamna comisar Cruz pentru remarcele pertinente pe care le-a făcut uh, numele comisiei. Ar fi, uh, uh, este foarte binevenit rolul domniei sale aici. Și vreau să mă adresez coordonatorului PPE în al doilea rând și să-i spun că nu m-a emoționat deloc, ci mai degrabă m-a îngrișorat, m-a șocat. M-ați șocat, domnule coordonator, prin uh, această strategie de banalizare pe care o practicați dumneavoastră și partidul dumneavoastră PP-ul uh, pentru a uh, pentru a face să treacă această formă de tiranie, fiindcă democrația nu este uh, tiranie. Majoritatea parlamentară nu are dreptul să calce în picioare minoritatea majoritatea are dreptul, îndatorirea să respecte minoritatea, ceea ce nu se întâmplă. Iar în al treilea rând, este limpede că s-au întrunit toate criteriile necesare pentru aplicarea articolului 7. Este limpede uh, că nu mai avem nevoie să mai uh, evaluăm încă o dată criteriile, fiindcă acestea au fost, au fost întrunite și știți prea bine acest lucru. Încercați acum să trageți de timp, să ne spuneți că de fapt nu contează, că până la urmă vom vedea ce mai face, că guvernul are intenții bune. Și asta mă îngrijorează pe mine. Înțeleg că uh, guvernul a greșit, poate s-a pripit, dar ce nu înțeleg și ce mă îngrijorează foarte tare este uh, acest mesaj dublu al guvernului. Când, când vine aici, când vine aici domnul Orban, uh, Uh, uh, încearcă să ne liniștească, să ne lingușească și după aceea acasă scoatem artile- artileria și spune că o să arătăm noi Uniunii Europene. Iar acest lucru, bineînțeles, nu mă face să am încredere în promisiunile făcute de guvern. Mulțumesc, domnul Luhan. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să apreciez uh, expunerea domnului vicepremier și a doamnei vicepreședinte a Comisiei. Ehm, de obicei, lumea este foarte reticentă în ceea ce privește schimbarea, fie că vorbim de domeniul economic, de domeniul social, dar și de cel politic. Schimbări care, în momentele de față, la nivel de globalizare, sunt atât de necesare, inclusiv în Ungaria. Instituțiile Uniunii Europene, bineînțeles că veghează la respectarea drepturilor omului, Uh, și a uh, drepturilor fundamentale, respectiv valorile democratice, așa cum sunt definite ele în articolul 2 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Um, inițierea unei astfel de rezoluții, bineînțeles că poate avea multe motive la bază. Întrebarea mare este dacă în acest caz motivele politice, cu adevărat politicianiste, sunt excluse. Și de aceea aș vrea să fiu foarte concret și să întreb uh, prezidiu, în special domnul vicepremier, care este relația guvernului în momentul de față cu opoziția și în special cu Partidul Socialist, pentru ca să înțelegem, să, să încercăm și noi la nivelul acesta să înțelegem care ar putea fi uh, resursele unei astfel de uh, alimentări, dacă îmi permiteți, unei astfel de rezoluții. Și doi, uh, care a fost reacția la nivel național, bineînțeles, a guvernului pentru că aceste acuze nu se aduc uh, pentru prima oară și nu se aduc pentru prima oară în Parlamentul European. Uh, poate ne poate expune foarte scurt care a fost reacția oficială a guvernului față de opoziție. Vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Hirst, one minute and a half. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Vize. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, doamna comisar, domnule viceprim-ministru, am discutat despre legea mass-mediei. Tatăl mi voi să mai ridic un alt uh, subiect uh, delicat, uh, situația azilanților. Conform Comisiei de la Helsinki s-au înregistrat abuzuri s-au desfășurat arestări în uh, rândul minorilor, uh, iar din 2010, în, uh, în momentul în care a fost instituit noul sistem al, a, nou sistem al azilului, iar de atunci s-au manifestat foarte multe aplicări defectoase ale procedurii. Eu am auzit că um, odată Ungaria primea cu brațele deschise refugiații. Sperăm ca această situație să se repete. Uh, Vreau să vă întreb uh, ce va face Comisia pentru a se asigura că directiva azil va fi uh, aplicată cum trebuie. Mulțumesc, domnul Șogăr. Thank you, Chair. I will speak in Hungarian. Mulțumesc, voi vorbi în limba maghiară. Deci mulțumesc, domnule președinte. Nu reușesc să iau în serios criticile adresate de socialiști și liberali. Ba chiar mi se par ridicole și neserioase. Uh, când în 2006 cetățenii maghiari uh, au fost afectați, uh, loviți, niciun coleg liberal sau socialist nu a intervenit în apărarea lor. Și uh, îmi pare rău că vorbim acum de club radio, pentru că nu în Ungaria s-au închis uh, radiouri, ci în alte țări pe care nu voi, le voi cita acum. Au fost date țări care au limitat utilizarea limbilor minorităților cetățeni aparținând minorităților, iată, sunt lipsiți de cetățenie și nimeni nu spune nimic și nu se poate nici vorbi de țara în chestiune. Și când țara respectivă încalcă și principiul de liberă circulație, ne permițând intrarea unor cetățeni din țara vecină, nu s-a făcut nimic. Deci nu pot lua în serios aceste critici. Și ca membru a unei minorități pot să vă spun că uh, în Ungaria eu m-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai minorităților și ei nu se tem. În schimb, se tem anumite minorități care trăiesc în țări vecine Ungariei, dar de asta nu se vorbește niciodată. Veld. Doamna Inveld. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări foarte scurte pentru domnul viceprim-ministru. În primul rând, mă surprinde să aflu că în fiecare an, în medie, 2500 de cetățeni maghiari care cer azil, solicită azil în Canada, în special cetățeni romi. Care este explicația dumneavoastră? A doua întrebare. Înțeleg că printr-o combinație de schimbări a legii și criza economică, școlile publice locale sunt preluate de către Biserica Catolică. Acest lucru era posibil și înainte, însă s-a făcut o perioadă de tranziție de 5 ani. Acum se pare că uh, copiii înregistrați în școala publică află că sunt de fapt la școala catolică, trebuie să uh, participe la rugăciunile de dimineață, că trebuie să poartă altă uniformă și am înțeles că și directorii de școală au fost uh, înlocuiți uh, cu unii care urmează doctrina catolică. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc. Și domnul Ader, o altă întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că ceea ce uh, nu îmi convine mie nu este un limbaj dublu, ci faptul că se aplică măsuri duble. Colegul Șogor a spus foarte clar Adinaur, Ceea ce se solicită unui anumit guvern de centru-dreapta uh, nu se solicită unui guvern de stânga sau liberal uh, cu referire la același lucru. S-au făcut, uh, s-au pus foarte multe întrebări, au fost făcute foarte multe afirmații, Uh, în legătură cu modificări uh, aduse legilor. Eu vă stau întotdeauna la dispoziție dacă dumneavoastră aveți întrebări. În trecut au fost uh, adresate multe critici. Dumneavoastră, dacă doriți ceva, vă rog să ne întrebați. Noi vă oferim orice informație. În ce, părești, în ce privește problema independenței justiției, dragă doamnă Gând, dumneavoastră știți probabil că acum noul președinte al Curții Supreme uh, are noi reguli pe care trebuie să le respecte și apoi, independent de asta, vreau să vă spun că uh, poate ocupa această funcție și poate fi membru al Curții Constituționale doar o persoană care pentru o perioadă de 5 ani a fost magistrat, judecător, ceea ce în trecut nu se întâmpla. Uh, Andraș, președintele uh, precedent al Curții Supreme, nu a putut fi confirmat în funcție pentru că tocmai nu întrunea uh, criteriile cerute de noua lege. Și de altfel, vă mai spun că președintele actual a fost, ne-a fost recomandat de un organ colegial. Și dumneavoastră știți că nu numai că întregul sector uh, al justiției și-a exprimat consensul, ci a fost și un consens politic în legătură cu modificările, pentru că atunci când a trecut prin Parlament uh, recomandarea făcută de guvern, în Comisia pentru Afaceri Constituționale a Parlamentului s-a votat în unanimitate, deci reprezentanții Fidesz, dar și socialiștii au votat. Mulțumesc, uh, mulțumesc. Uh, a fost o rundă foarte intensă, n-a fost, uh, nu va fi ușor de răspuns, dar am încredere în invitații noștri că vor face tot ce vor putea ca să se exprime cât mai concis, să răspundă clar, să respecte timpul alocat și să nu mai facă și alte comentarii care ne, ne-ar întârzia. Doamna Cruz, vă rog, aveți cuvântul. In the first round la fel ca în prima rundă. Mr. Uh, Domnule președinte, voi încerca să combin cinci întrebări și să clarific despre ce este vorba aici. O întrebare pusă de o serie de deputați dacă Comisia tratează toate statele membre și potențialele state membre la fel. Răspunsul este da. Da, 100%. Avem aceeași abordare. Întrebarea a doua, articolul 7, care vorbește doar de modul corect de a da curs uh, provocărilor cum uh, apare acestea acum. Obiectivul său este de a convinge Ungaria să aducă legislația sa în rând cu uh, legislația europeană înainte de a recurge la Curtea de Justiție. Vom rămâne vigilenți. Însă, dacă nu, dacă vor mai rămâne, uh, dacă vor rămâne dubii în legătură cu modificările legilor sau felul în care uh, este, sunt aplicate de către uh, guvernul maghiar, voi cere comisiei să ia în considerare acțiunile corecte. În legătură cu minoritatea romă, uh, dacă vă interesează, o să-i cer uh, consilierului meu care mă informa uh, în mod personal în legătură cu situația sa. Vă voi trimite un raport pe hârtie. Nu este vorba de emoții, este vorba de o persoană care este extrem de respectată în Consiliul în corpul de consilieri. În încheiere, aș dori să am un răspuns pozitiv din partea prim, viceprim-ministrului. Guvernul maghiar, explicit și transparent, este uh, dispus să ceară Consiliului Europei un aviz comprehensiv în legătură cu aplicarea legii mass media și conformitatea sa cu uh, Uh, legislația europeană, inclusiv Convenția Europeană asupra drepturilor omului. A doua întrebare, la fel de importantă, dacă autorita- autoritățile maghiare, guvernul, vor accepta orice uh, recomandări concrete care vor fi făcute de către Consiliul Europei. Dacă răspunsul la ambele întrebări este da, atunci cred că în reuniunea de astăzi va avea o influență majoră asupra democrației din Ungaria. Doamna Lavel? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că întrebarea principală care a fost pusă în legătură cu domeniul justiției este ce vom face de acum înainte din punctul de vedere al Comisiei, este vorba de o compatibilitate a legislației maghiare cu legislația europeană. M-a încurajat declarația viceprim-ministrului, însă este foarte important ca aceste declarații să fie transpuse în amendamente legislative concrete care să aducă legislația maghiară în conformitate cu cea europeană. În ceea ce privește autoritățile de protecție a datelor, lucru, lucru menționat de mulți dintre dumneavoastră, un domeniu foarte important din domeniu și de asemenea în legătură cu vârsta de pensionare a judecătorilor și impactul acestei măsuri asupra protecției juridice. Acest lucru, împreună cu independența justiției, care este un element fundamental al democrației, trebuie să fie modificate și sperăm că autoritățile maghiare vor putea răspunde la uh, modificările pe care le-am cerut. Termenul este de 17 februarie, deci săptămâna viitoare și am dori să vedem acțiuni concrete în domeniu. Mulțumesc, doamna Levai. Acum, domnule viceprim ministru, domnule Navracici, va trebui să răspundeți la întrebările care au fost adresate guvernului maghiar. Mulțumesc. Voi încerca să răspund cât mai succint posibil eh, ca și restul invitaților să aibă timp de vorbire. Doamna Gânț uh, s-a referit la contactele noastre cu Comisia și m-a întrebat de ce nu am ținut cont și de criticile acestea. Ba da, îi spun că în repetate rânduri am luat în considerare criticile Comisiei. Și uh, sigur au existat și uh, domenii în care inițial nu credeam că Comisia va, fi, va, va avea rezerve Uh, și acesta a fost motivul pentru care nu am acționat de la început, pentru că Comisia nu se exprimase în sens contrar, deci noi nu știam. În rest, în ceea ce privește ombudsmanul, în ce privește reforma justiției, noi întotdeauna am ținut cont de criticile exprimate. Uh, și oricum, am putea discuta ore în șir. Bun, noi avem poziții opuse. Ceea ce pot să vă spun eu este că, într-adevăr, noi respectăm competențele curții constituționale. Eu consider că în cadrul curții constituționale a existat uh, un consens sau un anumit consens aici în legătură cu reforma adusă statutului Curții Constituționale. Și apoi, în ce privește controlul uh, normelor uh, în amonte, noi am extins competențele Curții Constituționale, de altfel. Doamna Lunacek, poate că multe dintre declarațiile mele nu sunt disponibile uh, în limba engleză. Eu, în realitate, întotdeauna Uh, încerc să mă exprim la fel, deci vorbesc pe o singură <laughs> limbă, practic. Nu, sp- nu una spun acasă și alta spun la Bruxelles. Încerc să fiu cât mai coerent posibil. În ce privește discursul primului ministru, domnului Orban, domnia sa a spus că dorește ca partidul nostru FIDE să se situeze în centru. În acest sens să aibă un rol central. Uh, în ce privește uh, opoziția, noi avem acum la, în opoziție, într-adevăr, un partid de stânga. Și acum, în structura partinică a țării, noi suntem la centru, în spectrul politic. Asta a intenționat să spună domnul prim-ministru. Uh, apoi ați vorbit despre uh, mass media în Ungaria. Și altă observație? se pare că la plenara de la Strasbourg uh, cele spuse de domnul prim-ministru au fost uh, interpretate într-un fel. Uh, dar iată că cuvântarea domniei sale a fost foarte bine reflectată în presă pentru că tocmai în Ungaria există pluralism Uh, mass media, se, se reflectă în mass media uh, și poziții de stânga și de dreapta, în contindiene, în reviste, la radio, la televiziune și de altfel, dacă vorbim de asta, club radio, nu-i singurul uh, uh mass media în opoziție puteți întreba apoi și, domnului, și pe domnul director, dar oricum sunt multe organe de mass media care sunt la dispoziția opoziției, care se definez de stânga, de centru stânga și cu care noi nu avem nicio problemă. Apoi, apărarea uh, minorităților. Aici, dacă îmi permiteți, aș da citire unui extras din Constituția noastră. Iată, uh, citez, se spune în Constituție, uh, după cum urmează că în Ungaria oricine și orice cetățen, orice, cetățean maghiar care aparține oricărei minorități are dreptul uh, la, uh, să-i se apere drepturile, are dreptul la uh, libertatea de expresie, are dreptul la a vorbi și a se exprima în propria limbă. Poate și are dreptul să utilizeze propria limbă și propria cultură, poate să beneficieze de educație în propria sa limbă și minoritățile în Ungaria pot să instituie și organe de reprezentanță locală. Și, de asemenea, au posibilitatea să participe în mod liber la alegeri. și uh, există 13 minorități care au un sistem de reprezentare de acest tip. Este un sistem care funcționează bine. Sigur că există minorități care se confruntă cu uh, uh, probleme economice, dar asta e valabil pentru toți cetățenii. Însă minoritățile participă în mod activ la viața publică. Asta se poate clar afirma. Apoi, în ce privește persoanele fără adăpost, guvernul nostru este foarte activ Acum sunt construite centre de adăpost pentru persoanele care nu au locuințe. Vă pot spune, chiar la Budapesta a fost uh, deschisă recent o structură care poate primi 600 de persoane și se vor construi și alte structuri de acest gen. Știm, acum sunt temperaturi de minus 10, minus 12 grade la Budapesta. Noi nu dorim ca persoanele fără adăpost să doarmă pe stradă. Noi vrem ca acestea să Uh, poată fi primite în cadrul acestor structuri de care vorbeam. Apoi, raportul între, sau legăturile între guvern și opoziție, sau raportul între guvern și opoziție. Ei bine, vă pot spun că acesta variază. Sunt momente și mai conflictuale, momente și mai uh, de consens, dar în ce privește democrația maghiară, poate adesea se uită să se spună, inclusiv în legislatura precedentă, că există puncte fundamentale în legătură cu care majoritatea și puterea și opoziția au fost întotdeauna de acord. Pot să dau și exemple. De exemplu, uh, șeful grupului Fides a spus că dorește să discute uh, legile principale, legile constituționale, ca să se ajungă la un acord între toate cele cinci partide reprezentate în Parlament. Iar acum, Partidul Socialist a comunicat că nu dorește să participe la aceste consultări. Și nici Iobic, de asemenea, nu, nici Iobic nu, a, nu dorește să participe. Asta e situația. Uh, iată, câteodată există colaborare, câteodată nu. Câteodată participă toți, câteodată nu. Eu nu vreau acum să dau calificative, vreau doar să spun că uh, procesul decizional poate să funcționeze așa sau uh, nu. Președintele, bun, sper că și sper că n-am uh, uh, uitat nicio întrebare. Mulțumesc, domnule și deci Poate v-ați referit și la dorința noastră, dumneavoastră de a comunica și de a coopera pe deplin cu Consiliul Europei și de a ține cont pe deplin de uh, sfaturile Uh, Consiliul Europei, care reprezenta o contribuție importantă pentru democrație, nu doar în Ungaria, ci și în întreaga Uniune Europeană. Uh, domnul ministru, da, uh, consider că am spus deja cele ce am avut de spus și nu trebuia să mă mai repet. Noi, în Ungaria, considerăm că suntem foarte serioși. Dacă cineva spune ceva, apoi își respectă cuvântul dat. Eh, dar dacă doriți, doamnă comisar, pot să repet ce am spus. Guvernul nostru este interesat de colaborarea cu Uniunea Europeană. Noi dorim ca normele noastre să respecte pe deplin dreptul comunitar și, după cum am spus, eh, de multe ori, inclusiv în convorbiri telefonice, v-am comunicat și prin eh, mail și personal. Pentru noi e absolut normal de, să ținem cont de recomandările dumneavoastră. Mulțumesc! Something. Doamna Cres dorește să adauge ceva. Vă întreb pe dumneavoastră dacă veți accepta și implementa orice recomandări concrete ale Consiliului Europei. Yes. Mr. Prime Minister. Domnule viceprim-ministru? Amennyiben ezek a javaslatok nem ellentétesek a magyar jog. Da. Ei bine, dacă aceste recomandări nu uh, încalcă sistemul de norme maghiare, atunci clar, da. Would you like to comment? That, that is different from what... Acest lucru nu este ceea ce mi-ați spus în birou. Elnézést, akkor hadd válaszoljak. Nem más, ez ugyan... Da, îmi cer scuze, spune ministrul. Nu e altceva, e același lucru, v-am spus și adinauri. Eu am jurat pe Constituția uh, uh, maghiară și pe sistemul nostru de legi. Nu vreau să spun că Consiliul Europei va face propuneri care se opun legilor noastre. Am fost foarte clar, cred, și în discursul meu de introducere. Oricum, Consiliul Europei nu ne poate obliga să propunem ceva care contravine legilor maghiare. And the uh, greatness of a hearing like Bine. Uh, importanța unei asemenea audieri este că vedem în direct confruntări între puncte de vedere și schimburi de opinii, chiar și confruntări între punctele de vedere. Cu toții am luat notă de și am fost martori la ceea ce s-a spus aici. Cred că trebuie să fim pregătiți acum pentru a doua secțiune, nu înainte de a mulțumi tuturor celor care au intervenit aici. Vă mulțumesc! Thank you. Dear colleagues, dear guests, as I say. Stimați colegi, stimați invitați, după cum spuneam, încă mai avem de discutat. We still have a way to go. Mai avem, mai trebuie să continuăm audierea și trebuie să recuperăm întârzierea pe care am acumulat-o. Vă rog să vă gândiți la interpreți, sistemul de interpretare care este funcțional până la ora 18.30. Dacă nu vrem să afectăm ultima parte a audierii, haideți să recuperăm urând bun venit noilor experți care sunt gata să intervină. Vă rog, liniște! Vă rog, păstrați liniștea să acordăm respectul cuvenit celor de aici, de la prezidiu, printre care se numără domnul Umber de Biolet, director al, adjunct al Biroului de Legătură al Consiliului Europei cu Uniunea Europeană, domnul Morten Sherum, directorul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale, FRA în, după cum îi spunem noi, la LIBE și doamna Dunia Miatovici, reprezentantul OSCE pentru libertatea mass media. Bun venit! Dau cuvântul primului expert care va vorbi 10 minute și după aceea coordonatorii fiecare 2 minute, după care intervenții și vă rog să puneți întrebări și să nu faceți discursuri. Domnule de Biolei? A, am, a avut loc o înlocuire. Nu este domnul Umber de Biolei, ci domnul Andrew Cutting, care reprezintă Biroul de legătură al Consiliului Europei cu Uniunea Europeană. Da, din păcate, biroul nostru a fost afectat de gripa care circulă în Belgia în momentul actual, așa că trebuie să-l înlocuiesc pe colegul meu. Din păcate, știu că ați invitat și pe cineva de la Comisia de la Veneția, însă nici expertul respectiv nu a putut să vină. Așadar, eu nu sunt expert tehnic, dar vă pot da o evaluare te factuală a situației din perspectiva Consiliului Europei. Ați parcurs câteva dintre puncte deja astăzi, însă pentru a re- re- recapitula puțin, în 25 februarie 2011, comisarul nostru pentru drepturile omului, Thomas Hammerburg, a redactat un raport în legătură cu libertatea mass mediei din Ungaria, în care își exprima preocuparea în legătură cu pachetul legislației mass media. După aceea, în martie 2011, a avut loc un prim aviz al uh, Comisiei de la Veneția, un corp de experți constituționali. Această opinie a fost solicitată de către autoritățile maghiare și a fost vorba de procesul de adoptare și nu de con- conținutul Constituției. În mai anul trecut, Comisia de la Veneția a adoptat un al treilea aviz în legătură cu conținutul Constituției, în urma unei cereri din partea adunării noastre parlamentare. După cum știți, cele două avize au, salut, au făcut câteva comentarii pozitive, au salutat redactarea unei noi Constituții uh, și au salutat câteva prevederi concrete, inclusiv dreptul de a se depune uh, solicitări directe legate de Constituție. De asemenea, în ianuarie acest an, uh, acest an, domnul secretar general l-a contactat pe ministrul de externe maghiar și a oferit experiența Comisiei de la Veneția în legătură cu trei probleme. Re, justiție, religie și uh, legea electorală din um, Ungaria. Au urmat un schimb de corespondență cu autoritățile maghiare și am primit o cerere oficială pentru ca Comisia de la Veneția să examineze cele trei puncte importante. La 1 februarie, adunarea noastră parlamentară a solicitat în plen cinci avize suplimentare de la Comisia de la Veneția în legătură cu alte subiecte, printre care libertatea de informație, Curtea, Constitu- Curtea Constituțională, naționalitatea și protecția familiei. Comisia de la Veneția lucrează la 8 avize legate de Ungaria în momentul actual. Împreună cu autoritățile maghiare am programat o vizită pentru data de 20-21 feb, februarie la Budapesta în contextul avizelor legate de justiție și de libertatea de religie. Aceste două avize vor fi adoptate de către reacția de la Veneția la mijlocul lunii martie. Cele 5 sau 6 avize restante vor fi adoptate ulterior în iunie, pentru că sunt necesare vizite suplimentare la Budapesta pentru discuții cu autoritățile. Ideea principală a Consiliului Europei este de a sublinia faptul că Ungaria și 46 de alte state care și-au făcut angajamentul față de Uniunea Europeană și și-au făcut un angajament mai larg față de Comis, Cons, Consiliul Europei în legătură cu respectarea drepturilor omului, jurisprudența curții de la Stras, Tribunalului de la Strasburg. De aceea este foarte important ca toate statele participante să își îndeplinească obligațiile la care au subscris. De-a cursul anilor, Consiliul Europei a acumulat experiență în legătură cu consilierea statelor pentru că acestea să um, poate să respecte standardele pe care s-au angajat că le vor respecta. Așadar, suntem foarte deschiși pentru a acorda consiliere și asistență uh, dacă aceasta este solicitată de către autoritățile maghiare. Vom conlucra și cu instituțiile maghiare și cu statele membre. În ceea ce privește calea înainte, secretar, secretarul nostru general a subliniat că uh, ne aflăm într-o poziție bună pentru a contribui la evoluția situației. Avem o abordare mai largă decât competențele Uniunii și mai există și aspectul unui consens nepolitizat prin care ajutăm statele membre să respecte standardele europene. De aceea trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a evo- evolua. Ungaria a fost membru activ al Consiliului Europei în dezvoltarea standardelor Consiliului Europei și prin acordarea de asistență tehnică, în special statelor vecine, într-o serie de aspecte. Consiliul Europei salută aceea ar saluta aceeași deschidere în ceea ce privește primiri, primirea de asistență tehnică sau adoptarea unor măsuri care ar decurge din aceste analize. Vă mulțumesc, domnule Catin. Acum trecem la al doilea expert, domnul Mortan Șierun, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, pentru că ați invitat Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale la această audiere și o să mă refer la valorile fundamentale consfințite de tratatul uh, de la Lisabona, o să mă, tratatele europene. O să mă refer la trei aspecte. În primul rând este vorba despre identitate, identități constituționale care sunt uh, garantate și protejate de articolul 2. În cadrul Uniunii Europene, diversele straturi de guvernanță sunt interconectate și interdependente. În domeniul drepturilor fundamentale, competențele sunt partajate între Uniunea Europeană și statele membre, astfel încât Uniunea Europeană nu poate să să ofere un control și o protecție deplină a drepturilor fundamentale, și depinde de existența unor garanții și sisteme de control la nivelul statelor membre. Vă dau un exemplu. Uniunea Europeană se bazează pe eficiența sistemelor prezente la nivel național. Iată de ce atât Carta Drepturilor Fundamentale cât și Tratatul European uh, au dispoziții pentru asigurarea unei protecții juridice eficiente. Instanțele europene eh, nu eh, pot eh, compensa o situație în care nu există căi de atac eficiente la nivel național. Această interdependență se oglindește și în așa numitele valori de bază. Articolul 4 prevede că Uniunea trebuie să respecte identitățile naționale ale statelor membre, membre inclusiv structura națională și constituțională. Articolul 2 stabilește valori cum ar fi democrația, drepturile fundamentale ale omului, precum și statul de drept, ca fiind valori comune ale Uniunii, cât și statelor membre. Uniunea Europeană depinde de un anumit grad de omogenitate în rândul statelor membre. Tratat, uh, tratatele europene preved că statele membre își vor oferi uh, asistență pe baza unui sistem reciproc. Tratatul dă foarte multe drepturi cetățenilor europeni. Atât uh, respectul reciproc, cât și drepturile care decurg din legislația europeană se bazează pe uh, respectarea de către statele membre a principalelor valori europene. În acest sens, articolul 2 al tratatului uh, privind uh, funcționarea Uniunii Europene păstrează identitatea culturală a statelor membre, dar în egală măsură se pune accent și pe unitate. Unitate în diversitate. Iată aceasta este o monedă cu două fețe. Diversitatea, cât și unitatea, amândouă trebuie ocrotite. Obligația de respecta valorile principale depășește competențele legislative ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, instrumentele juridice pe care le are dispoziție Uniunea Europeană pentru protejarea acestor valori sunt limitate. Procedura de sancționare de la articolul 7 din tratat este o procedură politică și nu una juridică pildă, Curtea Europeană de Justiție nu uh, poate, nu îi se poate solicita acestea dacă uh, e, dacă se mm, justifică aplicarea articolului 7. Agenția pentru Drepturi Fundamentale, pe care o reprezint, uh, nu are dreptul să intervină în contextul procedurii lansate în conformitate cu articolul 7. Dar, în 2007, Consiliul a declarat că nici tratatele, nici agențiile, nici actele constitutive ale agențiilor uh, nu înlătură posibilitatea Consiliului, de a cere ajutorul uh, și asistența agenției în momentul în care se întrunesc condițiile de declanșare a procedurii conformitate cu articolul 7. Trec aici la următorul aspect. Statul de drept reprezintă un um, principiu transversal care face legătura cu toate principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru? În tradiția constituțională se solicită ca puterea publică să facă obiectul unor uh, restrângeri um, obiective, structurale, deci se ne, e nevoie de garantarea unor uh, principii, printre care și separarea puterilor și legalitatea administrației. Statul trebuie să respecte Principiul siguranței juridice al uh, încrederii, uh, precum și a actelor retroactive, cât și al proporționalității. Dacă aceste condiții nu sunt întrunite, există riscul ca drepturile fundamentale să uh, rămână doar legislație înscris, fără ca aceasta să fie aplicată pe teren. Iată că instituții puteri, iată că în acest sens este nevoie de instituții uh, ale justiției puternice, iar într-o societate democratică un rol crucial îl are statul de drept. Conceptul independenței exclude orice influență externă, directă sau indirectă, care ar putea să pună sub semnul întrebării uh, bună administrare a justiției. Nu este suficient, deci, că instanțele și judecătorii acționează în mod independent. În egală măsură trebuie să fie percepuți de către uh, opinia publică ca fiind independenți. Încrederea în justiție crește în momentul în care populația își dă seama că instanțele funcționează cum trebuie, în mod independent, fără ingerințe de la administrația publică. În acest context este foarte important cum sunt numiți judecătorii și modul în care se controlează, ce sisteme de control al justiției uh, există, cum sunt înființate și desfințate instanțele și cum se alocă procesele pe rol uh, instanțelor judecătorești. Foarte important îl reprezintă dreptul la o cale de atac și la un proces uh, echitabil, consfințind în articolul 47 al cartei iar relevanța sa în legislația europeană este consfințită prin articolul 19 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, care obligă statele membre să ofere căi de atac suficiente care să asigure o protecție legală, juridică, eficientă. Așa cum am mai spus, instanțele europene nu pot compensa situația în care nu există căi de atac disponibile la nivel național. La fel de relevante sunt și celelalte autorități care monitorizează conformitatea cu standardele internaționale, cum ar fi autoritățile de protecție a datelor, care trebuie să se bucure și ele de încredere și trebuie să se bucure de uh, independență, de lipsă de orice ingerință externă. Iar Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene garantează faptul că respectarea regulilor uh, cu privire la protecția datelor uh, este verificată de autoritatea de protecția datelor. Și ajung aici la ultimul aspect. În momentul în care se evaluează un sistem, trebuie să recunoaștem faptul că întregul este mai mare decât suma părților. Astfel încât, în momentul în care uh, încercăm să evaluăm dacă un stat membru riscă să încalce valorile fundamentale, trebuie să analizăm nu numai o singură măsură, ci la efectul combinat al uh, măsurilor luate. Dacă, de pildă, independența justiției și a autorităților de monitorizare este slăbită în uh, beneficiul guvernului, acest lucru are consecințe asupra întregului sistem de echilibrare a puterilor alte evoluții, cum ar fi introducerea unor noi majorități eh, în sistemul de alegere a eh, oficialităților publice, al eh, modificării ale legislației electorale, trebuie incluse în această evaluare. Iată deci, cum spuneam, întregul este mai mare, mai important decât suma părților sale. În orice caz, o astfel de evaluare a statelor membre nu este deloc un exercițiu ușor necesită o analiză cuprinzătoare, eficientă și continuă a diverselor evoluții. Acestea fiind spuse, um, ar fi uh, binevenită garantarea unei Uniuni Europene în care drepturile omului să fie garantate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum Trecem la următorul nostru invitat, doamna Dunia Miatovici, reprezentanta OSCE, 10 minute. Thank you. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată de a vorbi aici. Organizațiile internaționale, cum ar fi OSCE, joacă un rol foarte important în conștientizarea uh, guvernelor și responsabilizarea lor, nu doar pentru a-și respecta obligațiile internaționale, dar și pentru a arăta că organizațiile internaționale acordă importanță situației din statele membre și că uh, țin ca uh, angajamentele să fie uh, respectate. Din 1975, statele OSCE s-au angajat să respecte un set de valori și să le protejeze, printre care respectarea drepturilor omului, respectarea libertăților, printre care libertatea de exprimare și asigurarea fluxului liber de informații. Uh, organizația mea a fost uh, înființată de către uh, statele participante OSCE, uh, inclusiv cele 27 reprezentate în Uniunea Europeană, pentru a le reaminti dacă nu își vor uh, îndeplini obligațiile. Ca reprezentant OSCE în legătură cu uh, mass media, cu liber, libertățile, libertatea de exprimare, aș dori să mă exprim în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Ungaria. Din iunie 2010, când legislația mass media a fost proiectul de legislație a fost uh, prezentat în Parlamentul Maghiar, am uh, dat un semnal uh, timpuriu de alarmă și vocea mea atunci a fost una singuratică pe scena internațională. Am făcut referire la aspectul problematic al acestui proiect, atât public cât și în întâlniri bilaterale cu autoritățile maghiare. În un, acești un an și jumătate, biroul meu a fost în dialog cu autoritățile maghiare și am uh, salutat pregătirea autorităților maghiare de a uh, remedia problemele. Procesul continuă, însă, pe fond, părerile noastre diferă în continuare. Vă voi da uh, acum o idee în legătură cu uh, pozițiile noastre. Ungaria, ca și uh, multe alte state europene, este stat membru al OSCE, stat membru al Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU și altor uh, organizații internaționale. Statutul de membru duce la diverse angajamente de a transpune uh, principiile fiecărei uh, organizații în legislația internă. Există câțiva pași care sunt considerați esențiali de către OSCE. Ca urmare a deciziei uh, Curții Constituționale din Ungaria, pe care am salutat-o în mod public, pentru că se dau curs tuturor recomandărilor mele din iunie 2010 și din septembrie 2010, aceste modificări ale legii ar trebui să fie uh, în legislația mass media până în 31 mai 2012. Ungaria trebuie să utilizeze această oportunitate pentru a legifera la nivelul standardelor internaționale. Biroul meu este la dispoziția Ungariei și așteptăm noul proiect de lege, după cum am convenit cu ministrul pentru telecomunicații Zoltan Covaci la ultima noastră întâlnire de la Viena. Cu toate acestea, Există alte prevederi ale legislației media care trebuie să fie schimbate. În primul rând, procesul de alegere a șefilor autorității mass media și al Consiliului Audiovizualului. În al doilea rând, există preocupări grave în legătură cu independența financiară și editorială a mass media publice, inclusiv uh, definiții vagi ale conținutului în lege. După aceea, amenințarea uh, supusă de uh, amenziile extrem de ridicate. În domeniul bunelor practici uh, avem și o serie de recomandări. Guvernul maghiar a uh, decis să-și asume responsabilitatea uh, pentru acest pachet media împotriva oricăror schimbări din viitor. Însă trebuie să ne întrebăm dacă este Uh, binevenită cimentarea unui asemenea cadru mass media în acest fel, uh, în special uh, în mediul în acest mediu care se schimbă extrem de rapid. Raportorul ONU pentru libertatea de exprimare, Thomas Hammerberg, din partea Consiliului Europei, s-au exprimat în acest sens. Li se pare că guvernul maghiar are uh, Uh, o abordare selectivă în legătură cu obligațiile sale internaționale. Am fost asigurați că uh, criticile aduse de către Curtea Constituțională vor fi uh, re rezolvate. Și până acum criticile aduse de către OSCE și către Consiliul Europei nu au fost uh, luate în considerare luăm acest lucru foarte în serios pentru că facem parte dintr-un club de elită în ceea ce privește probleme de libertate mass media și probleme care sunt comune pentru statele participante la OSCE. Aș dori ca orice țară care face parte din acest club să dea un exemplu în ceea ce privește libertatea mass media în legătură cu pașii pe care îi consider importanți Aș menționa de asemenea că uneori am impresia că acest club de elită uită că prea multe state din Europa uită că libertatea mass media și libertatea de exprimare nu sunt date, trebuie să fie apărate, reafirmate și consolidate constant. De aceea, cred că statele Uniunii Europene trebuie să mm, dea un exemplu. biroul meu va face o analiză juridică a recomandărilor Curții Constituționale pentru ca legiuitorii maghiari să poată să țină cont de aceste aspecte. Ex- ex- experții din biroul meu s-au oferit să ajute uh, experții Parlamentului uh, maghiar. Avem ocazia să aducem îmbunătățiri dacă vor fi îndeplinite cerințele Curții Constituționale. După cum am spus în declarația mea anterioară, cer sta, guvernului maghiar să treacă de uh, cerințele minime și să aducă legislația mass media uh, la nivelul excelenței cerute de uh, instituțiile europene. Aș dori să mă să utilizeze această oportunitate pentru a trimite un mesaj parlamentelor și guvernelor statelor din Uniunea Europeană pentru ca acestea să nu creeze legi care să suprime uh, libertatea de exprimare în legătură cu orice fel de subiecte tabu care trebuie să fie discutate în societatea democratică. Vă mulțumesc! Vă sugerez să trecem la o primă rundă de întrebări. Sugerez o intervenție din partea fiecărui grup politic și după aceea o rundă suplimentară pentru fiecare grup. Cred că coordonatorii vor avea precedență, însă pot să denumească și pe altcineva care să îi înlocuiască. Începem cu reprezentanta PP, doamna Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a ajunge la partea fundamentală a intervenției mele, aș dori sincer să vă atrag atenția asupra fenomenului la care am asistat la sfârșitul intervențiilor din uh, runda precedentă. Eu n-am văzut niciodată așa ceva de când sunt eu la Parlament. Faptul că un comisar european dorește să constrângă un vice prim-ministru al unui stat membru <clears throat> să admită ceva sau să se pronunțe asupra unui text uh, pe un subiect anume. Eu n-am văzut niciodată așa ceva de când sunt eu la Parlamentul European. Nu știu ce ar fi făcut uh, premierul sau viceprim ministru altui, altui stat membru. Aș vrea ca acesta, acest lucru să figureze în procesul verbal. Uh, sunt convinsă uh, că Comisia Europeană, în legile care au fost adoptate în Ungaria, a găsit elemente care nu corespund pe deplin dreptului comunitar. Și reprezentantul guvernului a promis, după cum am auzit cu toții, că se vor aduce amendamente și modificări acestor legi. Și tocmai despre asta și discutăm. În realitate, în această după amiază, uh, până la urmă, se pare că nu asta interesează pe colegii noștri socialiști și liberali pentru că vorbim aici, auzim aici acuze uh, care mai, de care mai fanteziste, bazate pe alarmisme, pe bârfe se vorbește de faptul că, nu, că lipsește libertatea presei, că nu se respectă democrația, dar vă rog, mergeți în Ungaria, uitați-vă la televizor, citiți ziarele de acolo, oricine își poate da seama de faptul că nici un jurnalist nu este împiedicat să-și facă treaba și să-și exprime propria opinie uh, Aș mai spune că acum câțiva ani guvern, guvernul socialist împiedicase, guvernul socialist și nu Fides, împiedicase o uh, informație pluralistă și libertatea mass media și nimeni nu a protestat pe atunci văd că atunci când, sunt nu, când nu sunt la putere socialiștii sau liberalii, ă, atunci ă, nu mai este posibilă democrația, se pare. Asta e a treia dezbatere ă, cu privire la Ungaria și cred că nu aduce niciun rezultat în plus, ba, din potrivă, doar descurajează euro, pro-europenii și se alimentează euroscepticismul. Deci aici văd că se adoptă măsuri duble am uh, ascultat pe colegii care au vorbit de uh, ce s-a întâmplat sub guvernul socialist în 2006, când s-au încălcat masiv drepturile omului și niciodată atunci socialiștii, verzi sau liberalii n-au apărat uh, drepturile omului. Nimeni nu s-a închisit de așa ceva. Uh, sigur că ne îngrijorează și situația minorităților, dar și aici s-au spus minciuni. Asta distruge Europa, faptul că se uh, adoptă două măsuri. Uh, și uh, nu se face altceva decât să se aducă apă la moară euroscepticilor. Îmi pare foarte rău că socialiștii și liberalii nu-și dau seama de acest lucru. În acest mod, pur și simplu sacrifică spiritul european pe altarul acestor polemici. Și uh, doresc să pună bețe în roate Fidesului, dar își taie craca de sub picioare, pentru că astfel cetățenii își pierd încrederea în instituțiile europene. Uh, of course, of course, I mean, every... Da, bineînțeles, fiecare membru are libertatea de a-și spune părerile, însă vă sugerez să respectăm subiectul discuției și să venim cu contribuții specifice în loc să facem discuții de acest fel, deoarece trebuie să respectăm și timpul. Mai avem încă două grupuri de discuții astăzi și vom acumula și mai multe întârzieri dacă nu schimbăm ambianța astăzi aici. Domnul Mulț. Mulțumesc. A ascultat doamna Miatovici cu grijă? Din câte știu eu, la grupul anterior au existat colegi care vreau să intervină cu cartonașul albastru și nu li s-a permis. Deci nu voi accepta întrebarea. Bineînțeles că am ascultat ce s-a spus. Din câte înțeleg eu, nimănui nu i s-a negat dreptul de a ridica mâna, de a interveni, eu am încercat să vă dau cuvântul la cât mai mulți, însă vă rog să mă ajutați și dumneavoastră. Doamna Gânz de la Socialiști și Democrați, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să aduc o lămurire. Cineva s-a spus aici că Andraș Baca, fostul uh, președinte a Curții Supreme nu îndeplinea condițiile necesare. Poți vorbi și în engleză dacă preferați, spune doamna Gânz. Deci vreau să fac o scurtă declarație. S-a menționat că Boca Andraș, care era președintele fostei Curți Supreme, nu îndeplinea criteriile conform noii legi, prin urmare nu poate fi menținut în post. Vreau să menționez faptul că de 17 ani a lucrat la CEDO, la Strasburg, deci cred că e o persoană care poate fi acceptabilă. Însă era un scurt comentariu. Am pus de asemenea întrebare și reprezentanților Consiliului Europei. Cineva spunea că acest sistem pare să fie mai important decât suma părților. Aș vrea să vă spun că există comisii care studiază 8 legi. E important să vedem întreg pachetul cu prevederile interimare, cu legile de bază, cu toate legile cardinale. Deci dacă vorbim doar de alegeri libere și democratice, nu e suficient pentru a studia legea electorală. E foarte important să se țină cont de legea media, de legea uh, stabilității, care e definită cu o majoritate de două treimi, sistemul de impozitare, de asemenea, e important. Există acum posibilitatea de a penaliza, practic, cel mai mare partid de opoziție. Deci, dacă vorbim despre context, e important să studiem întreg pachetul și nu doar individual aceste legi. Deci, aș vrea să știu cum intenționează să abordeze problema Consiliului Europei. Doamna Weber de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Una pentru domnul Keating privind Comisia de la Veneția și ce va trebui să facă. Întrebarea mea este câte țări, membre ale Uniunii Europene, au trecut printr-o astfel de procedură pentru a le fi analizată Constituția și opt legi majore. Mai există vreo țară în Uniunea Europeană care a trecut printr-o astfel de situație, care legile organice au fost uh, analizate și am două întrebări pentru domnul Chiron. Ați menționat faptul că e importantă imaginea de ansamblu. Ați menționat independența sistemului judecătoresc și statul de drept. Întrebarea mea e următoarea. Credeți că o țară, o țară în care procurorul general poate aloca cazuri anumitor tribunale, deci nu se face o alocare întâmplătoare a cazurilor, deci un procuror general poate face asta. Deci credeți că acest lucru înseamnă că se respectă statul de drept? Și o altă întrebare. Credeți că o țară în care există un organism independent care se ocupă de judecători, cărui președinte e numit de Parlament, un Parlament cu majoritate de două treimi, și ca din întâmplare e și soția unui important membru al partidului la putere. Credeți că e moral să se facă așa ceva? Poate că e legal, însă E în regulă? Domnul Tavares de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Chiarum a spus ceva foarte important, și anume că totalul e mai mare decât suma părților într-o astfel de chestiune politică. Această discuție depășește discuția despre un articol sau o lege. Vorbim despre legea media, despre revizuirea Constituției, despre implementarea unor noi uh, legi, vorbim despre modificarea sistemului judecătoresc, deci o serie întreagă de uh, măsuri, de reforme care schimbă practic arhitectura sferei politice în Ungaria. Ați spus de asemenea că folosirea articolului 7 se face politic, nu juridic. Cred că e drept, e adevărat. Avem două utilizări politice, una pentru Parlament la articolul 7.1 și una pentru Consiliul la 7.2. Însă vreau să se facă aici o distinție, deoarece a fost un argument folosit de guvernul maghiar între politică și ideologie. Utilizarea politică nu e ideologică. Utilizarea politică are de-a face cu bazele polisului. Nu e vorba de conservatori sau socialiști sau liberali și progresiști împotriva oricărei alte forțe. Democrația oferă spațiu pentru toată lumea. De aceea lansez un apel colegilor de la PPE. Nu transformați această chestiune într-o confruntare între conservatori și socialiști. Poate că peste câțiva ani vom, vom discuta măsurile unui guvern de stânga uh, la care se vor opune cei de dreapta și sper să dăm dovadă de coerență. Așa cum în trecut am vorbit despre foarte multe alte țări, Italia, Irlanda, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Spania și aș putea continua. Acest parlament trebuie să, să fie consecvent, și e și un apel pentru guvernul maghiar, care trebuie să fie consecvent în ceea ce privește discursurile ținute, atitudinea și faptele sale. Trebuie să știm dacă guvernul maghiar e gata să fie un partener fiabil în dialogul pe care îl lansăm. Dacă nu, atunci va trebui să ducem acest dialog la un nivel ridicat, cel prevăzut de articolul 7.1 de care trebuie să facă uz Parlamentul. Reprezentantul ECR dorește să ia cuvântul? E cineva aici în numele acestui grup? Da, dumneavoastră? Aveți cuvântul. Domnul Wojciechowski. Mulțumesc. E prima oară când uh, particip la această reuniune, deoarece sunt un membru suplant. Domnilor și domnilor, am ascultat cu mare interes această dezbatere, însă am uh, și niște... Am un gust amar în urma discuțiilor. Nu cunosc neapărat foarte bine situația din Ungaria, însă am impresia că se întâmplă ceva greșit în ceea ce privește atitudinea noastră față de democrație. E drept că în Ungaria lucrurile stau în felul următor. Partidul aflat la putere are o majoritate covârșitoare, nemai văzută în altă țară europeană, însă asta a fost voința maghiarilor, asta au hotărât ei la alegeri au acordat încredere acestui partid și poate că și din vina foștilor uh, conducători ai țării, care au fost foarte criticați pe vremea când erau la putere. Deci de aceea eu cred că ar trebui să respectăm mai mult decizia democratică a poporului maghiar. Acum depășesc chestiunea maghiară. Merg mai departe. Mă gândesc la faptul că independența politică e o valoare în sine, însă democrația reprezintă o decizie de a acorda putere unor politicieni. Avem însă tendința de a slăvi independența. E drept, e importantă, mai ales în sistemul judecătoresc. E vorba de tribunale, de procurori, de Banca Centrală, de exemplu. Independența acestora e crucială, e drept însă să nu tragem niște concluzii greșite. Instituțiile alese sunt întotdeauna mai bune decât uh, cele ale căror uh, conducători sunt numiți. De aceea eu sunt sceptic în ceea ce privește criticile pe care le aud astăzi aici. Sunt criticate anumite arejamente, însă de fapt e vorba aici de miezul democrației în Ungaria, care pare să nu fie suficient de respectată. Domnul Lopez Aguilar, nu mai acceptăm acum contribuții. Trecem la cea de-a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Închid lista. Începem cu domnul Sayer, reprezentantul PPE. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget adott a kérdésnek. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că îmi permiteți să adresez o întrebare. Doamna Nelly Cruz vorbea despre faptul că părerile noastre trebuie să se bazeze pe fapte și asta e valabil pentru toate statele membre, bineînțeles. Eu propun să ne concentrăm pe fapte și să nu complicăm prea mult dezbaterea. și reprezentantul presei ar trebui să intereseze ce s-a făcut. În prima jumătate a deceniului 2000, în mod ilicit, s-a extins un contract cu o întreprindere de televiziune în timpul uh, alegerilor. Aș vrea să știu ce declarații ați făcut în momentul acela deoarece între cele două runde ale alegerilor din 2010, renoirea acelui contract cu Club Radio a fost ilegală. Vreau să știu dacă și atunci ați, uh, ați reacționat, ați făcut declarații sau nu. Atunci erau la putere socialiștii iar acest guvern nu le-a permis uh, reprezentanților conservatori uh, din Consiliul Audiovizualului să participe la mm, acele negocieri. Deci ar vrea să știu dacă atunci ați reacționat, ați spus ceva. Eventual puteți să-mi transmiteți în uh, scris declarațiile dumneavoastră, dacă există. În ceea ce privește standardele duble, ar vrea să știu aud și declarația făcută de Sophie Indveld, pe care a făcut-o sau poate că nu, în ceea ce privește exodul romilor către Canada în timpul uh, guvernului socialist. Deci dacă există astfel de declarații, voi fi sigur că lucrurile sunt bine. Domnul Boștinaru, mulțumesc, domnule președinte. OSCE-ul, Consiliul Europei, președintele Barroso, comisarul Reding, comisarul Cruz, cu toții și-au menționat îngrijorările și îndoielile pe care le au în legătură cu funcționarea democrației în Ungaria. Din punct de vedere constituțional, e vorba de independența sistemului judecător și așa mai departe. Apoi, Alan Jupe, Hillary Clinton, Chancellor Marker, cu toții, uh, cancelarul Merkel, mă scuzați, cu toții au menționat probleme care există la nivelul instituțiilor democratice din Ungaria. La Strasbourg, dar și aici, am auzit acuzațiile obsedante cum că ar fi o conspirație globală a socialiștilor și liberalilor împotriva guvernului maghiar. Acest lucru e în primul rând în detrimentul credibilității maghiarilor și a liderilor maghiari care promovează astfel de idee. În al doilea rând, mă întreb dacă toți acești oameni pe care i-am menționat sunt socialiști? Din câte știu eu, mulți sunt uh, membri ai grupului PPE și au fost uh, numiți, sprijiniți de grupul PPE. Elmar Brock, într-un ziar german, în ianuarie 2011, a publicat un articol uh, foarte lung în legătură cu proasta funcționare a democrației în Ungaria. La începutul anilor 90 uh, era liberal, ca și domnul Orban. Deci sunt ăștia socialiști, toți acești oameni? Și ultima întrebare, dacă socialiștii și liberalii sunt toți vinovați, cum mai putem să facem diferența între noi? Eu cred că ceva e greșit. <clears throat> Köszönöm szépen a szót. Ígérem, hogy konkrét leszek a hozzászólásomban. Aveți cuvântul. Cosa. Eu aș vrea să intervin mai târziu în dezbatere, însă am dorit să iau cuvântul acum. În ianuarie anul trecut am ascultat prezentarea președinției maghiare. Și am ținut eu însumi atunci un discurs în care am condamnat ă, vânătoarea de vrăjitoare care avea loc și dacă mă uit la ultimul an nu s-a schimbat nimic. Nu ați judecat și nu judecați Maghia, uh, ă, Ungaria în funcție de fapte. Și dacă e să vă aud pe dumneavoastră, nu are niciun rost să mă mai întorc acasă, nici măcar să nu-mi trimit copiii acolo la școală. Declarațiile pe care le faceți sunt ridicole. Sunt pur și simplu șocat de ce aud aici. Și când mă întorc acasă, ce văd? Democrație, libertate de expresie și văd că îngrijorările dumneavoastră nu sunt deloc întemeiate. Și unde sunteți dumneavoastră atunci când vorbim despre accesul persoanelor cu handicap, de, despre faptul că aceștia suferă de pe urma discriminărilor? Vă întreb, stimați reprezentanți, Spuneți-mi ce țară a inclus în legile sale fundamentale Carta Drepturilor Fundamentale. Posibilitatea de a folosi limbajul semnelor e în legislația noastră. Doar patru țări din cele 27 de țări membre sprijină folosirea limbajului semnelor de către neauzitori. Deci unde erați când se vorbea despre drepturile persoanelor cu handicap și ratificarea Convenției ONU. Multe țări încă nu au ratificat această convenție și acum permiteți-mi să citesc din legislația maghiară. Ungaria protejează copiii, femeile, bătrânii și pe cei cu handicap. Citesc din Constituție. Nu există nicio altă țară, nici măcar una, cu excepția Germaniei, care să îi protejeze pe cei cu handicap. Deci să vă fie rușine. Domnul Bronz. Uh, <clears throat> L-am ascultat pe reprezentantul Consiliului Europei. Mă întreb dacă s-a luat poziție în privința Belgiei. Consiliul Europei uh, critică Franța pentru că a penalizat uh, um, um, genocidul ar armenian. Consiliul Europei sau Uniunea Europeană au uh, criticat uh, uh, um, măsurile luate în ceea ce privește doctrina musulmană. Consiliul Europei a criticat violența de stat împotriva demonstrațiilor din Ungaria, a criticat Marea Britanie înainte de 2006 pentru că puterea de a numi judecătorii a fost conferită politicienilor? Pun aceste întrebări pentru că răspunsul este nu. Consiliul Europei, ca și Uniunea Europeană, nu susțin democrația, libertatea de exprimare, statul de drept, uh, drepturile umane. Sunt uh, instituții care au o agendă liberală agresivă. Dacă aș fi guvernul maghiar, uh, aș spune Uniunii Europene și Consiliul Europei să-și facă curat în propria o gradă și să protejeze drepturile oponenților în statele membre și abia apoi să-și îndrepte atenția spre Ungaria ar trebui să își uh, trateze organizațiile cu disprețul pe care îl merită. Vă atrag atenția, spune domnul președinte, că suntem în uh, mare întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. Vă promit că nu fac altceva decât să pun întrebări. Dați-mi voie să vă arăt câteva articole de presă de acum un an. se spune că nu mai există libertate a presei în Ungaria și asta în 27 de limbi. Aș vrea să întreb Câte publicații au dat faliment în ultimele 12 luni în Ungaria? Niciuna. Aceste publicații sunt în continuare publicate și critică guvernul. Aș fi avut o întrebare pentru Kinga Gons, care a, plăcu- a plecat. Criteriile pentru numirea președintelui Curia sunt mai stricte. Dacă sunt o problemă, de ce socialiștii au susținut această idee în comisia respectivă din Parlamentul Maghiar. În Comisia pentru Afaceri Constituționale a existat o unanimitate atunci când s-a vorbit despre reglementările mai stricte în ceea ce privește numirea președintelui uh, Curiei Maghiare. Aș vrea să o întreb pe doamna Gol de ce socialiștii au fost pentru această propunere atunci când a fost dezbătută în Comisia pentru Afaceri Constituționale. Am și o întrebare pentru doamna Weber. Știți uh, care este legea germană în ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar. Dacă nu o cunoașteți, ar trebui să o citiți, pentru că de 40 de ani încoace, o singură autoritate este esențială Uh, și um, cazurile pot fi alocate uh, unei, unui alt tribunal. Aș vrea să o întreb pe doamna Weber dacă există vreo lege care împiedică pe ceva să exercite o funcție publică pentru simplul motiv că este căsătorit sau căsătorită cu un deputat din Parlamentul European. Dacă există o astfel de lege, îmi cer scuze public, însă dacă nu există, ei ar trebui să-și ceară scuze față de mine și față de toți cei uh, pe care îi privește această chestiune în Ungaria. Foarte pe scurt, domnule președinte. Aș vrea să-i uh, răspund domnului Sayer. E vorba despre o revistă publicată de guvernul canadian, mai precis publicată de o ambasadă a Canadei. Am pus o întrebare uh, primului ministru adjunct la care nu a răspuns. Pun mereu întrebări la care nu primesc răspuns. Apoi aș vrea să reacționez la intervențiile colegilor din uh, grupul PPE care spun că uh, avem motivații uh, partizane și că suntem împotriva Ungariei. Poate că au dreptate într-o privință. Parlamentul European nu a fost întotdeauna consecvent, nu a denunțat întotdeauna toate încălcările drepturilor omului din Uniunea Europeană însă dacă vă uitați la activitatea mea, veți vedea că am pus nenumărate întrebări legate de încălcarea drepturilor fundamentale în aproape toate statele membre și mai multe întrebări legate de astfel de încălcări în propriul meu stat membru. Deci cred că sunt foarte consecventă și îmi pare foarte rău că discutăm doar despre Ungaria astăzi. Este adevărat că și în alte țări sunt probleme însă problemele din Ungaria sunt mult mai grave și cred că dacă numai acum vorbim despre aceste probleme, este pentru că Europa se maturizează în calitate de comunitate de valori. Ar fi trebuit să facem acest lucru în trecut, însă mai bine mai târziu decât uh, niciodată e timpul să începem să apărăm uh, drepturile fundamentale în Europa. Mulțumesc, doamnă Inveld am uh, fost uh, ironic atunci când am vorbit despre introducerea procedurii cartonașului albastru pentru întregul Parlament. Cred că nu este cazul să permitem utilizarea cartonașelor albastre. Would you accept that, that, that uh... Uh, um, um, I, I, repeat it, I repeat it in English. Voi repeta ceea ce am spus în uh, engleză, ca să nu se înțeleagă greșit din traducere. Nu am pus la îndoială sursele dumneavoastră, însă acum cinci ani, atunci când guvernul canadian a introdus obligația de viză pentru cetățenii maghiari din cauza a celor câteva mii de romi maghiari care intrau în Canada uh, sub guvernul socialist, am vrut să aflu dacă v-ați exprimat în această privință, pentru că nu este vorba despre un fenomen uh, nou. Numărul um, emigranților a scăzut. Aș vrea să știu dacă ați uh, criticat uh, și atunci guvernul socialist-liberal, uh, pentru că din cauza lui uh, romii au părăsit țara. Cred că nu e nevoie de un răspuns. Pot fi foarte succintă, spune doamna Indveld. În primul rând, o observație generală. E adevărat că nu am denunțat toate încălcările drepturilor fundamentale – nu întotdeauna suntem la curent cu încălcările acestor drepturi. Sunt sigură că am uh, trecut cu vederea multe încălcări în, uh, de-a lungul anilor. În ceea ce privește această chestiune specifică, am cifre din 2008, 2009, 2011. În această perioadă a fost la putere guvernul Fides și eu pun întrebări, nu fac declarații. Cred că este important să punem întrebări în privința faptelor. Și în ceea ce privește chestiunea vizelor, poziția grupului ALDE la vremea respectivă a fost foarte clară. Întotdeauna am spus că fie că e vorba de Statele Unite, fie că e vorba de Canada, toți cetățenii europeni trebuie să beneficieze de același tratament. Și am fost lideri în această luptă. Cred că nu am discriminat niciodată pe nimeni. Doamna Lunacek, voi încerca să fiu succintă. În calitate de membra a grupului verzilor, trebuie să vorbesc împotriva acestei idei care exista o conspirație a socialiștilor și liberalilor. Nu am fost niciodată liberală sau socialistă, sunt uh, ecologistă, nu am fost niciodată nici conservatoare. Există persoane care nu uh, sunt uh, socialiști sau uh, liberali, care sunt împotriva ceea ce se întâmplă în Ungaria. Partidul LMP a afirmat la un moment dat faptul că politica poate fi diferită Opoziția nu poate participa la ora actuală la uh, dezbaterea democratică. Nu uh, vorbim despre o conspirație a socialiștilor. Artiști uh, celebri nu sunt membri ai unui grup ideologic. Există artiști uh, celebri care se tem de ce se întâmplă în Ungaria și cer Uniunii Europene să acționeze. Domnul Barroso, doamna Merkel și alții sunt conservatori, fac parte din grupul dumneavoastră politic și v-au criticat. Ascultați-i pe ei dacă nu vreți să-i ascultați pe alții. Aș vrea să pun câteva întrebări invitațiilor noștri. O întrebare pentru domnul Kertum. Cherum. Ați întrebat, ați menționat uh, legislația din uh, Ungaria. Este vorba despre o încercare de a adopta legislație pentru a asigura victoria în uh, alegerile viitoare. Apoi, doamna Bauer. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și eu în limba maghiară. Aș vrea să pun mai multe întrebări. Cred că vom învăța foarte multe din această audiere. Și cred că biroul acestei comisii va trebui să desprindă învățămintele care se impun. Am aflat ceva. Consiliul Europei dă publicității documente. Și aceste documente se pare că au supremație față de documentele Uniunii Europene. Ce se întâmplă cu avizele și rezoluțiile Comisiei de la Veneția? Acestea trebuie să fie aplicate și Comisia cere să fie aplicate celelalte recomandări ale Comisiei de la Veneția, pentru că dacă da, ă, m-aș bucura foarte mult, pentru că asta ar însemna că și în Slovacia vor ă, interveni evoluții pozitive. Apoi, credeam că Comisia Europeană și guvernul maghiar nu comunică bine, uh, bazându-mă pe ceea ce am auzit de la Neelie Cross. Însă acum înțeleg că cele două părți comunică. Credeam că e nevoie de un mediator între cele două părți. Iată însă că aflu că suntem cu toții actori într-o piesă foarte ciudată. Nu știu de câte ori va trebui să uh, punem în scenă această piesă. Este foarte umilitor, domnule președinte. Trebuie să rezolvați această problemă. Până la urmă, la ce servește această comisie? Pentru că nu cred că reuniunile comisiei noastre ar trebui să fie utilizate pentru a uh, utiliza Comisia Europeană. Doamnă Bauer, acesta este un parlament și parlamentul acordă atenție um, chestiunilor care sunt uh, uh, aduse în discuție de către grupurile politice. Am impresia că această audierea a fost uh, deturnată de la scopul ei inițial. Doamna Gânț și apoi doamna Weber, dar vă rog să uh, fiți uh, succinte. Mă voi limita uh, la răspunsul la întrebările care mi-au fost adresate am fost întrebată de ce socialiștii au susținut propunerea să se adopte uh, criterii mai stricte pentru uh, președintele curiei. În ceea ce privește Hundo, este uh, o expertă foarte bună. Problema nu este aceasta. Este vorba despre un uh, post uh, care concentrează foarte multă putere și persoana care a fost numită pe acest uh, post este o persoană apropiată de partidul Fides. Aceasta este problema. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost întrebată dacă am cunoștință de legislația din Germania. Diferența este cea menționată de domnul Chierum Trebuie să avem o viziune de ansamblu, nu să ne uităm la legile eh, luate izolat. Și dacă ne uităm la viziunea de ansamblu, ne dăm seama de diferență. În ceea ce privește președintele eh, Consiliului eh, Judiciar Național, nu există legislație în Uniunea Europeană Însă există o moralitate atunci când vine vorba despre funcțiile publice. Și am și un răspuns la întrebarea cum a reacționat Parlamentul de-a lungul timpului. Doamna Kinga Gall a fost raportoare în ceea ce privește drepturile fundamentale. De ce nu a abordat fiecare caz în parte și a rămas uh, fără reacție? Doamna Verja, ați cerut cuvântul, doamna Verja? Nu, era vorba despre respectarea regulamentului. Trebuie să continuăm. Grupul meu nu a abuzat de timpul de intervenție, spre deosebire de alții. Și mie mi se pare că audierile acestea sunt destul de suprarealiste dacă purtăm un dialog între PPE și socialiști. Ar trebui să avem un minim de respect față de invitații noștri și să-i ascultăm. Dezbaterea aceasta este suprarealistă. Caracterul acestei reuniuni depinde de dumneavoastră. depinde de felul în care vă folosiți timpul de cuvânt și vă amintesc că au luat cuvântul și liberalii, există și ecologiști în această comisie, există și reprezentanța EGUE, deci uh, toți au dreptul la cuvânt și vă amintesc cât de important este să vă mențineți la obiect. Ne întoarcem la invitații noștri. Domnul Catlin are cuvântul. Mulțumesc. Câteva... <clears throat> Au fost câteva întrebări despre, Veniția de la, despre Comisia de la Veneția și cum decid de ce subiecte să se ocupe. Comisia de la Veneția cere, uh, primește cereri de la țări, țările vizate. Cererile sunt făcute de adunările parlamentare compuse din deputați aleși sau senatori aleși și se produce un aviz. Acestea sunt cele două metode prin care Comisia de la Veneția alege de ce subiecte să se ocupe și în niciun caz nu alege în mod independent să se ocupe de un anumit stat într-un anumit moment. O întrebare în legătură cu imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă în Ungaria. Nu așa funcționează Comisia de la Veneția. Comisia și-a emis avizul cu privire la Constituție, după cum a solicitat adunarea parlamentară, și a mai, a mai primit opt cereri, trei din partea autorităților ungare, după un schimb de scrisori cu secretarul general și încă cinci din partea adunării parlamentare. Cel mai apropiat lucru de o evaluare globală vine de la adunarea noastră parlamentară, care decide acum dacă să deschidă sau nu o procedură de monitorizare a Ungariei. În 16-17 februarie se va efectua o delegație la Budapesta ca să se decidă dacă se aplică sau nu această procedură. Cred că astfel am acoperit majoritatea întrebărilor Sigur că a mai fost și o idee generală legată de faptul că Consiliul Europei produce rapoarte, declarații pe tema uh, celor 47 de state membre zilnic. Uh, din păcate, nu toate aceste documente primesc atenția meritată. Uh, se întâmplă să se, acordă, să se acorde mai multă atenție unor subiecte care circulă deja în presă, cum este acesta. Legea electorală da, mă scuzați. Legea electorală a fost unul dintre cele trei domenii în legătură cu care secretarul general al nostru a oferit Ungariei asistență, iar autoritățile au fost de acord. Acesta va fi unul dintre avizele ce trebuie adoptate în luna iunie de Comisia de la Veneția. Mulțumesc, domnul Chierum. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru aceste comentarii și pentru întrebări. În primul rând, Renate Weber a adresat o întrebare foarte specifică legată de procurorul general și posibilitatea lor de a aloca uh, cauze și de asemenea s-a referit la procedurile de numire. Uh, subiectul la care vă referiți aici a fost oarecum discutat și înainte de intervenția mea și mm, tratat și prin intervenția mea. Toate aceste elemente sunt foarte complexe și probabil că dacă faceți o comparație în întreaga Europa, probabil veți constata că în unele state lucrurile se petrec așa, în acest mod. Așadar, trebuie analizată totalitatea elementelor și sper că Comisia de la Veneția a analizat lucrurile așa și că a identificat faptul că s-ar putea să existe aici o lacună. Ar trebui să existe un raport anual sau un raport regulat cu privire la valorile cheie subliniate la articolul 2 ca să se constate tendințe specifice, pentru că uh, pute, puteți și să spuneți că da, sunt prezente anumite caracteristici și în alte state membre, însă acolo poate că ordinea juridică este creată cu 10, 20, 30 de ani în urmă. Cum putem face acest lucru într-o epocă a noii democrații, când s-au tras toate concluziile deja. Deci, într-adevăr, cred că există această lacună, nu avem cum să avem o privire atât de cuprinzătoare. În legătură cu al doilea subiect, referitor la sfatul meu pentru Parlament, nu știu dacă pot da un sfat foarte detaliat în această chestiune. Decizia va aparține însă, uh, din punctul meu de vedere, cred că un aspect foarte important menționat și de mai mulți vorbitori de aici se referă la chestiunea drepturilor fundamentale și a statului de drept, care sunt discutate aici în acest for și care sunt luate în serios. Agenția uh, pentru Drepturile Fundamentale primește în fiecare an un raport uh, complex prin care noi încercăm să luăm temperatura mai multor chestiuni și uh, se va dezbate un asemenea raport și în iunie, însă noi mai producem și rapoarte lunar în legătură cu diferite chestiuni specifice. Pentru acele discuții, în afară de discuția generală de aici, există proceduri uh, specifice procedura articolului 7 și alte proceduri, uh, cum este procedura inițiată de comisie, dar depinde de dumneavoastră ce utilizați. Thank you very much. Thank you, Mr. Saren. Thank you uh, very much. Doamna Mijatović. mulțumesc, mulțumesc uh, foarte mult, domnule Sayer, pentru că ați spus că trebuie să discutăm pornind de la fapte. Însă apoi ați început să politizați chestiunea. Ne-ați spus cum a fost pe vremea socialiștilor și cum este acum. Din punctul meu de vedere, nu contează deloc cine a fost la guvernare. Sper că veți înțelege că eu nu voi cădea niciodată în capcana uh, comparării diferitelor guverne sau a diferitelor uh, partide politice în ceea ce privește libera exprimare, libertatea presei și uh, libera circulație a informației. Domnul Micloș Harti uh, s-a referit și el la această chestiune. Eu am fost numită în 2010 și vă asigur că pentru noi este foarte important tot ce s-a spus aici, dar nu numai ce se întâmplă în Ungaria. De exemplu, a fost criticată legea genocidului din Franța de către uh, biroul nostru. Noi ne-am ocupat de absolut toate cazurile relevante. Nu facem deloc diferențe între statele membre sau statele care participă la OSCE. De aceea cred că este foarte important să revenim întotdeauna la fapte. Libertatea uh, presei, libertatea exprimării și libera circulație a informației sunt trei chestiuni esențiale, indiferent de partidul sau de guvernul care conduce o țară. Trecem acum S-a încheiat aici prima rundă, a doua rundă, mă scuzați, de paneliști, care a fost la fel de palpitantă ca prima. Vom trece acum imediat la al treilea și la al patrulea panel, pe care le vom lua împreună, pentru că altfel vom avea mari probleme în respectarea programului. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor! So, I invite, I invite now. Așadar, doresc acum să invit pe stimații noștri oaspeți Domnul Lajos Macai, președintele Asociației Judecătorilor uh, din Ungaria, domnul Zoltan Fleck, sociolog specializat în drept, domnul Andras Arato, președintele Club Radio, și domnul Balazs Deneș, reprezentantul uh, Uniunii Libertăților Civile din Ungaria, Domnul Atila Copiaș, activist. Sí. Hi, do you ask to... We're trying to arrange the podium. Încercăm să aranjăm uh, prezidiul pentru ca toți stimații noștri invitați să aibă loc ca să poată lua cuvântul. Dar vă rog să păstrați liniștea. We're going to get started. We're going to make a joint combination of third and fourth panelists. Vom începe, vom face o combinație mixtă între panelul 3 și 4. Am să le dau cuvântul în ordine vorbitorilor și după aceea voi deschide o rundă finală de întrebări și răspunsuri după aceeași procedură. Fiecare grup politic va avea șansa să ia cuvântul și apoi și uh, ceilalți membri. Vă amintesc cât de important este uh, orarul și cât de uh, important este să nu deviem de la subiect. Vom începe cu domnul Deneș, pentru că ni s-a spus că domnia sa trebuie să plece ca să nu piardă avionul. Uh, el va fi primul care va lua cuvântul și după aceea vom continua în ordinea sugerată în program. Domnul Balaj Deneș este reprezentantul reprezentantul Uniunii Libertăților Civile din Ungaria. Aveți cuvântul maxim 10 minute, dar vă sugerez și mai puțin. Domnule președinte, domnilor miniștri, domnilor și domnilor, să facem un rezumat al situației statului de drept din Ungaria și a libertăților civile din Ungaria în zece minute e ca și cum ai face un rezumat al lui Shakespeare în zece minute, deci e aproape imposibil. Însă, într-adevăr, acum Ungaria și întreaga Europa trec prin vremuri dificile. Nu știu ce e mai trist, faptul că există un partid în Parlament și organizații rasiste legate de acest partid care vorbesc tot timpul despre comunitatea om din Ungaria considerându-i criminal și infractor, sau este mai trist faptul că nu se iau niciun fel de măsuri împotriva acestui fenomen, nici de către guvernul maghiar, nici de către președintele Republicii? Nu știu dacă e mai trist faptul că după 22 de ani de la căderea comunismului, părți uh, foarte mari din uh, comunitatea de copii rom din Ungaria sunt încă segregați și discriminați în școli și grădinițe sau e mai trist faptul că guvernul discută despre importanța integrării și că regulile aplicate, le, noile legi aplicate vor înrăutăți situația și mai mult. Uh, ce, oficialii din școli și din administrație consideră că educația separată dar egală este încă o opțiune viabilă. Nu este adevărat, nu este o opțiune viabilă. Uh, Reducerea vârstei uh, până la care este obligatoriu să se urmeze școala va crea mari probleme, la fel ca și segregarea în Ungaria. Și nu mă pot decide ce e mai grav, faptul că uh, o foarte mare parte a uh, societății din Ungaria este uh, xenofobă și rasistă, atât de mult încât să spui că ceva e o țigănie, e la ordinea zilei, în zile. Sinonim cu infracționalitate sau sau uh, alte, celelalte, celelalte aspecte uh, menționate. Societatea noastră este frustrată și în ciuda probelor, în ciuda bunului simț, știm cu toții că aceasta este cea mai gravă problemă de drepturile omului din Ungaria, situația romilor din Ungaria, care este disperată. În ciuda acestui fapt, nimeni nu este aici uh, de la Comisia Romilor care să vorbească deschis despre această problemă, iar recenta strategie a guvernului privind romii nu are nici instrumentele, nici metodele adecvate. Nu știu ce e mai alarmant, faptul că cu ajutorul Parlamentului guvernul a atacat în ultimele 20 de ani, a atacat sistematic și a chiar a distrus sistemul de control democratic al țării și și-a numit proprii oameni ca șefi ai unor instituții independente sau faptul că toate acestea s-au făcut în numele și sub emblema politicii anticorupție. Dacă vorbim despre legislație, nu știu ce este mai frustrant. Faptul că uh, guvernul uh, și Parlamentul au golit cadrul uh, legislativ al Ungariei și l-au l-au împiedicat să mai aibă procese democratice, uh, viteza legislației este o problemă imensă și foarte gravă în sine. Parlamentul a petrecut 9 zile dezbătând noua Constituție, iar deciziile guvernului ne uh, amintesc uh, epoca din anii 50 și nu legitimizează moral acest document. În 2011, ca să fim sinceri, problema nu a fost reprezentată de consultare. Problema a fost să urmărești ce se întâmpla în Parlamentul Ungar va trebui să vă hotărâți care din următoarele fapte sunt mai simbolice. Faptul că președintele Parlamentului Ungariei în toamna trecută a spus că judecătorii de la Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasbourg sunt doar niște idioți, citez, sau faptul că țara nu îndeplinește uh, modificările cerute de, uh, prin hotărârile uh, Curții Europene de Justiție au reușit să modifice Constituția de mai multe ori în câteva săptămâni și trebuie să vă hotărâți ce vă îngrijorează mai mult. Faptul că guvernul refuză să vorbească deschis despre posibilele consecințe, consecințe juridice ale prevederilor privind viața fătului din Constituția actuală sau faptul că multe familii vor avea problema sarcinilor nedorite. Mă tem că lista aceasta poate continua. Um, 15.000 de persoane cu dizabilități trăiesc încă în instituții, deși de vreo patru ani s-a luat angajamentul că vor fi uh, dezinstituționalizați. Zeci de mii de persoane cu dizabilități mentale trebuie să ia singuri uh, decizii foarte importante. Și uh, cei fără adăpost au căpătat statut de infractori. Sau uh, produs 115 legi noi și 200 au fost modificate, însă guvernul nu pare să aibă niciun fel de intenție de a reglementa situația lobiștilor, care astăzi în Ungaria operează într-o zonă gri și chiar neagră. Actul de uh, uh, legea privind lobismul a fost una din primele legi care au fost complet eliminate din sistemul maghiar. În ceea ce privește rolul Europei, ca cetățean maghiar și european, nu știu ce-i mai grav. Faptul că guvernele ne arată că uh, să vorbești cu două înțelesuri sau în două feluri este posibil în secolul 21 sau faptul că uh, legislația din Ungaria este uh, foarte gravă. Se pare că este în regulă pentru mulți să uh, să fii duplicitar. Atât am înțeles eu din dezbatere. Ieri, premierul Orban a declarat că cele întâmplate în ultimele luni reprezintă o conspirație la adresa lui coordonată de cercuri diplomatice internaționale, utilizând relații diplomatice și chiar utilizând presa internațională, anumit CNN. Mie mi se pare că este duplicitar când spune așa ceva. Mă bucură atenția sporită primită din partea Europei, mai ales după prima jumătate a anului 2011, când activiștii pentru drepturile omului și libertatea presei au reușit să deturneze, să atragă, să deturneze atenția ONU, OSCE și a altor organizații uh, au reușit să le atragă atenția, mă scuzați, cu privire la legea presei, însă nu au reușit să atragă atenția Comisiei Europene. Acum situația s-a schimbat, deci este nevoie de presiuni. Dacă Ungaria nu ar fi acum în Uniunea Europeană, statutul său de stat candidat ar fi pus la îndoială și chiar suspendat. E important să ne dăm seama de două lucruri. În primul rând, această țară are mari probleme economice și are nevoie disperată de femei. Altfel, guvernul nu ar asculta niciodată criticile. În al doilea rând, țara trebuie să-și rezolve problemele politice mai întâi acasă. Societatea maghiară are nevoie de alegători uh, corecți, are nevoie de partide care să nu fie corupte, are nevoie de o presă independentă și trebuie să se organizeze pe baza principiilor unei societăți deschise și voi încheia imediat. La acum câteva zile în Budapesta, premierul maghiar a făcut o comparație în care spunea că Uniunea Europeană este ca alcoolul. Nu avea dreptate. Mie mi se pare că Parlamentul și guvernul din Ungaria sunt ca drogate zilele acestea, însă vor simți cu siguranță a doua zi marmureala. Trebuie ca guvernul să vorbească uh, treaz și dacă păstrăm aceeași metaforă, în Ungaria parcă puterea politică seamănă cu uh, droguri psihotrope, iar uh, puterile politice sunt susținute de două treimi din Parlament, ceea ce e ca și cum ar lua droguri tari. Iar drogurile tari duc repede la abuz și foarte repede duc și la dependență. Vocea dumneavoastră trează este foarte necesară zilele acestea. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, acum l-am ascultat pe domnul Deneș. Mi s-a spus că va trebui să plece din sală înainte de finele sesiunii și va trebui să trecem acum imediat la ordinea propusă inițial. Deci dăm cuvântul domnului Laios Macaia, președintele Asociației Judecătorilor din Ungaria. Vă rog 10 minute cel mult și mai puțin dacă puteți, pentru că avem cam o oră la dispoziție și mai avem șase paneliști și vicepremierul, care este și el inclus în ultimul panel. Deci trebuie să mai avem și întrebări și răspunsuri, deci vă rog să fiți succinți. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru ocazia de a vă informa în legătură cu poziția Asociației Asociației Judecătorilor din Ungaria în legătură cu modificările legislative recente privind uh, sistemul justiției. Voi sublinia mai multe chestiuni extrem de importante. Asociația noastră acționează în funcție de mandatul său inclus în statut și în funcție de un plan de acțiune adoptat în 2009. Am încheiat uh, un uh, contract cu Ministerul uh, Administrației Publice și Justiției și, prin urmare, am putut să ne, pregăti, să ne prezentăm părerile în timpul pregătirilor pentru legile organice care au dus la reformarea sistemului de justiție. Am făcut asta pentru a transmite părerea judecătorilor, uh, factorilor de decizie. Am organizat o serie de conferințe plini, uh, publice pentru a ști care este părerea judecătorilor și în funcție de asta am făcut propuneri Parlamentului. Mai multe sute de judecători au participat la conferință și mulți alții ne-au trimis prin e-mail sugestiile lor. Unele din propunerile noastre au fost adoptate, însă există câteva chestiuni și detalii legislative în privința cărora părerea noastră era diferită de legile care au fost adoptate ulterior. Vreau să spun că asociația noastră nu a participat la redactarea Constituției. Noi ne-am formulat uh, propunere privind proiectele de lege legate de organizarea tribunalelor, uh, remunerarea judecătorilor după adoptarea Constituției și după ce s-a încheiat acordul de cooperare. Asociația noastră, prin urmare, nu a putut să-și prezinte opinia legiuitorilor înainte în ceea ce privește scăderea vârstei de pensionare a judecătorilor. Faptul, uh, această veste a scăderii vârstei de pensionare a fost ceva neașteptat pentru noi. Împreună cu șefii de tribunale am uh, emis o declarație în care am protestat împotriva acestei măsuri planificate. După ce legea a fost adoptată, am ținut, am avut în vedere interesul judecătorilor actuali și de aceea am cerut introducerea unei plăți suplimentare pentru a compensa pentru, uh, pentru faptul că judecătorii au niște pensii foarte scăzute. Uh, Legitorul nu a acceptat această propunere pe care noi ne menținem în continuare. Dat fiind că gen, regulile generale pentru pensii se aplică și judecătorilor, judecătorii al căror serviciu a fost redus și-au câștigat dreptul la pensie. Prin urmare, majoritatea judecătorilor au profitat de această ocazie și au cerut să iasă la pensie. Ceea ce privește administrarea tribunalelor. Asociația noastră a crezut că măsurile sunt necesare. Universitățile și uh, alte instituții au criticat ă, de mai multe ori Biroul Național Judiciar Zoltan Fleck a criticat modul de funcționare al acestui organism. Noi am spus că nici alcătuirea sa, nici structura nu i permite acestui Consiliu să funcționeze așa cum trebuie. Nu există o răspundere individuală pentru decizii și de aceea e greu să înțelegem unele decizii luate în ceea ce privește funcționarea acestui organism nu s-a ținut cont de interesul întregului sistem judecătoros, ci de anumite interese. Nu s-au uh, soluționat aceste probleme în 14 ani de funcționare. De exemplu, în Budapesta și în regiunea învecinată, procedurile în instanță durează mult mai mult decât cele din alte regiuni. Și mai e și o altă problemă, și anume faptul că există foarte multe cauze acumulate, iar uh, judecătorii nu reușesc să soluționeze toate aceste procese aflate deja pe rol. ONG-urile s-au luat totuși pași pentru a crește eficiența Consiliului Judiciar Național s-a făcut un transfer de putere către președinte și asta s-a făcut prin modificarea legii de organizare a tribunalelor în decembrie 2010. Această măsură a însemnat că răspunderea individuală a căpătat o importanță mai mare. Președintele Consiliului Judiciar Național a primit puteri conferite prin noua legislație în vigoare. De aceea, Consiliul Judiciar Național are acum competențe reduse. Președintele Consiliului Național al Judecătorilor și al Curții Supreme era aceeași persoană care a fost criticată acerb. Nevoia de a separa aceste două funcții uh, a devenit mai clară. În ceea ce privește criticile aduse, din experiența noastră, uh, nu putem spune că sistemul uh, maghiar e unul din cele mai bune din Europa și probabil de aceea nu am reușit să găsim un alt sistem asemănător cu al nostru care să funcționeze în Europa. Dat fiind uh, că s-au făcut aceste critici, consiliem să existe o nouă structură în care funcțiile de președinte al Curții Supreme și uh, cealaltă funcție să fie uh, diferite. Trebuie să existe de asemenea un consiliu de supraveghere care să poată fi consultat în ceea ce privește, de exemplu, numirile în uh, poziții uh, de vârf. În uh, legislația adoptată se reflectă acest lucru. De acum înainte, președintele Oficiului Judiciar Național se va bucura de competențe mai largi decât cel al Consiliului Judiciar Național creat și Consiliul Judiciar Național, care se ocupă de supravegherea activităților de gestiune ale Oficiului Judiciar Național. Propunerile asociației noastre nu au fost acceptate pe deplin. Noi am propus uh, dreptul de consimțământ, însă legislația nu conferă decât dreptul de a formula un aviz către acest organism. În același timp, uh, organismele judiciare își mențin dreptul de a formula propuneri și avize în ceea ce privește numirea judecătorilor și a funcționarilor la nivel înalt. Vorba de Consiliul Suprem, de colegiile supreme, care uh, sunt ascultate. Trebuie spus că în timpul procedurii de aplicare, înainte de numirea unui judecător, se face un shortlist în funcție de niște criterii obiective iar președintele Oficiului Național Judiciar poate propune numirea una dintre cei trei candidați de pe această listă. Deci trebuie să fie o persoană de pe această listă cu trei persoane. Ca și în cazul legislației anterioare, conferința judecătorilor dă un eviz, aviz în legătură cu aplicarea acestei măsuri. Noi credem că doar așa persoana care urmează să fie numită se poate bucura de legitimitate și de aceea asociația noastră a sugerat ca orice persoană care nu are un sprijin majoritar să poată fi numit cu acordul pre preliminar al Consiliului Național al Judecătorilor. În loc de dreptul la consimțământ, legislația include dreptul de a emite un aviz. credem că în ceea ce privește numirile, e nevoie de o anumită perioadă, să vedem o perioadă, o anumită experiență. Această cerință nu apărea în legislația trecută, deci e o cerință nouă și de obicei uh, experiența cerută e de 3 ani. Când vorbim de funcționarii cei mai înalți, cum ar fi președintele sau președintele Oficiului Judiciar Național. Noi cerem o experiență de peste 3 ani. Propunerea noastră era să se ceară o experiență de 8 ani ca judecător, însă acum perioada s-a redus la 5 ani, e în legislația în vigoare. Asociația noastră a fost de acord că tribunalele trebuie să fie ajutate, deoarece există foarte multe uh, cauze nesoluționate, neterminate. Și anumite cauze trebuie transferate în alte instanțe. Noi am fi conferit aceste, această competență curiei, însă, prin legislație, președintele uh, Oficiul Judiciar Național are acest rol. Trebuie să spunem că nu suntem de acord cu uh, conferirea de competențe procurorului uh, șef, procurorului general. Deci nu credem că acesta ar putea să se impună în fața oricărei instanțe, însă nu credem că asta încalcă independența neapărat. Uh, am făcut și alte propuneri, cum ar fi îmbunătățirea salarizării judecătorilor, îmbunătățirea situației pensiilor, însă asociația noastră crede că actuala legislație în vigoare privind sistemul judiciar, dacă drepturile vor fi exercitate conform regulile, nu încalcă independența judecătorilor. Asta e drept, chiar dacă nu toate propunerile noastre au fost adoptate. Ceea ce problematic e faptul că sunt făcute foarte multe atacuri la adresa sistemului judiciar fără o întemeiere clară. Asociația noastră își va menține activitățile de um, sprijin acordat autorităților pentru a asigura o bună funcționare a sistemului. Vă mulțumesc, domnule Macai. Continuăm discuțiile. Vă mulțumim pentru efortul de a rezuma prezentarea. Acum, domnul Zoltan Fleck, socialist, uh, specialist în domeniul dreptului. Sociolog, mă scuzați. Deci, domnule Fleck, vă rog să fiți succint. Uh, Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă exprima astăzi aici. Este o onoare să vorbesc în calitate de expert. Suntem în centrul democrației europene. Aș vrea să vorbesc despre domeniul pe care îl cunosc cel mai bine și aș vrea să încep prin a spune că nu vorbim despre Ungaria în general. Vorbim despre măsurile luate de guvernul maghiar, despre felul în care guvernul guvernează țara, despre schimbările pe care le-a introdus în sistemul politic. Și, după cum uh, sugerează numele acestei audieri, nu ne limităm la probleme juridice, această dezbatere este o dezbatere în legătură cu politicile publice și de aceea își are locul într-o comisie a Parlamentului European, cum este aceea a dumneavoastră. Câteva observații. În ceea ce privește regiunea unde se află Ungaria, există diverse tradiții politice în această regiune. Unele sunt laudabile, altele ar trebui să fie însoțite de anumite rezerve. Există drepturi în mod oficial. Arhitectura instituțională pare să fie în regulă, însă există anumite mici distorsiuni care pun sub semnul întrebării întregul sistem. Există o tradiție în folosirea legii ca instrument. Acest lucru a caracterizat politica din Ungaria în ultimii 20 de ani. Atunci când partidele de la guvern doresc acest lucru, amendează Constituția. Atunci când se poate, tehnic vorbind, fac acest lucru. Și acum, când dispun de două treimi în Parlament, este foarte ușor. Problemele constituționale nu pot fi uh, înțelese, luate izolat. Sunt de acord cu vorbitorii din uh, această sală și sunt de acord și cu părerile exprimate în presa internațională care pledează pentru o abordare globală, pentru o viziune de ansamblu asupra situației. Utilizarea excesivă a majorității de două treimi Nu este o problemă în sine. Parlamentul este puternic și în uh, Marea Britanie. Însă uh, o comparație ar fi prea simplistă. În 2010, Institutul Max Planck a făcut o declarație. În această declarație figurau o serie de recomandări. Europa de Est, Caucazul de Sud, și Asia trebuiau să-și reformeze sistemul judiciar. La vremea respectivă, aceste recomandări porneau de la premiza că asociațiile judecătorilor joacă un rol important, nu un rol exclusiv, așa cum se întâmplă în anumite țări, însă în orice caz organismele de judecători ar trebui să joace un rol important în sistemul de justiție. O soluție este ca diferite organisme să aibă prerogative diferite. Însă nimănui nu i-a trecut prin cap că toate puterile ar putea fi concentrate într-un singur organism, într-o singură funcție publică. Mă, între... mă întorc la sistemul de tribunale din uh, Ungaria. Sistemul uh, de tribunale este esențial pentru sistemul judiciar și ne permite să uh, evaluăm uh, situația statului de drept uh, dintr-o țară. Trebuie să vedem cum se exercită puterea uh, într-o anumită țară. Putem să evaluăm independența instituțiilor și trebuie să se elimine posibilitatea schimbărilor ulterioare. Cu această majoritate de 2 o treimi, Parlamentul poate să bată în cuie arhitectura anumitor organisme judiciare. În ceea ce privește sistemul de tribunale, sistemul judiciar, s-a instituit o administrare a tribunalilor centralizată. o persoană aleasă pentru 9 ani concentrează toate puterile care înainte erau uh, deținute de un uh, uh, organism colegial. Este un sistem obscur, opac, nu este o modalitate transparentă de luarea deciziilor și acest uh, sistem nu este bun chiar dacă este mai rapid. Președintele Curiei este de asemenea ales pentru un mandat de 9 ani de majoritatea, o majoritate de două treimi uh, din Parlament și poate să rămână în funcție timp de 9 ani. Există însă riscul să rămână în funcție pe o perioadă nedeterminată. În ceea ce privește organismele judecătorilor, aceștia supraveghează curia, pot fi consultate însă recomandările Oficiului pentru Democrație și Drepturile Omului nu sunt uh, aplicate în uh, Ungaria. Nu există un organism colegial în Ungaria. În ceea ce privește pensionarea judecătorilor, nu vreau să intru în detalii acum, însă Întrebarea nu este doar dacă judecătorii sunt discriminați atunci când vine vorba despre vârsta de pensionare. Trebuie să ne amintim că statutul judecătorilor este protejat. Sigur că se poate schimba statutul, se pot schimba condițiile de muncă, însă nu în felul acesta și nu punând în pericol statutul tribunalelor. La fel uh, stau lucrurile în ceea ce privește înlocuirea președintelui uh, Curții Supreme sau a Curiei, care este instituția nou înființată. Sigur că cineva poate fi uh, înlocuit, însă la jumătatea mandatului? Asta înseamnă să nu respect niciun fel de regulă. Independența justiției, independența judecătorilor este în joc atunci când se iau astfel de decizie. După cum spuneam, puterea judiciară este temelia sistemului. și această putere judiciară se lovește de aceeași problemă a concentrării și centralizării. Toate aceste persoane sunt alese de Parlament, însă asistăm la o unitate a puterii. Domnul Andraș Arato, președintele Club Radio. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru adjunct, domnilor și domnilor. În ciuda întârzierilor vreau să vă informez că această ședință se transmite în direct la Club Radio în Budapesta și prefer să vorbesc în maghiară deoarece o parte din uh, concetățenii mei nu înțeleg engleza. Una din uh, experiențele mele cele mai importante a fost când a trebuit, când am putut să trec granița între Ungaria și Austria fără pașaport. Imaginați-vă cât de onorat mă simt să fiu aici, în Bruxelles, de unde a început ideea europeană. E o onoare, însă nu neapărat o plăcere. Deoarece, în uh, circunstanțe normale, un mic om de afaceri ca mine de la Budapesta nu ar uh, ajunge să se întâlnească cu toți acești uh, politicieni atât de însemnați. Omul de rând nu intră sub lumina reflectoarelor decât uh, la cele reality show. Și, într-adevăr, Club Radio se luptă pentru propria supraviețuire în acest reality show al uh, legii media din uh, Ungaria. Când uh, s-a țeat Consiliul Audiovizualului, doar uh, membrii care erau uh, pro-guvernamentali au primit contracte. o supraveghere părtinitoare nu face decât să înăbușească orice voce critică în rândul mijloacelor de comunicare. Bineînțeles, ă, puteți veni cu contraexemple, însă doar posibilitatea ca asta să se întâmple e îngrozitoare. Club Radio nu e singurul exemplu de astfel de incidente destul de ciudate, să zic așa, într-o Europa civilizată. Să vă spun în ce costă exemplul nostru. Voi da câteva idei. De exemplu, agențiile de știri nu pot difuza știri decât dacă acestea provin de la sursele oficiale. Angajații acestora, de asemenea, depind direct de autorități. De asemenea, știrile se falsifică, cum ar fi demonstrațiile din uh, ianuarie. Evenimentele iau o altă întorsătură prin aceste prezentări. Iar uh, mijloacele de comunicare statale nu vin cu uh, informații uh, veridice. Vă voi face un scurt rezumat a ceea ce s-a întâmplat cu postul nostru de radio. Poate așa veți înțelege situația mai bine. Miniszterelnök helyettes úr megkérdezte tőlem túl. Primul ministru adjunct m-a întrebat dacă Club Radio e un post de opoziție. E bine, eu cred că toate mijloacele de comunicare ar trebui să fie de opoziție, indiferent de partidul care e la putere. Deci, iată rezumatul la ceea ce ni s-a întâmplat. Ce e Club Radio, în primul rând? Unii, unii cred că e singurul post de radio public uh, în Ungaria, cu comentarii uh, politice interactive. Mulți jurnaliști uh, importanți uh, și au propria emisiune, criticăm atât guvernul cât și opoziția, ne ocupăm de toate domeniile, de la sport la cultură. Muzica reprezintă cam 20% din conținutul transmis și sute de mii de persoane ne ascultă în fiecare zi. Licența noastră de 12 ani a expirat în februarie 2011. confruntate cu actuala lege mass media. Însă autoritatea ar autoritatea de media ar trebui să lanseze uh, cererile de ofertă cu mult timp în au avut însă mari întârzieri și de aceea doar în uh, 2010, la jumătatea anului, am cerut o altă licență. Am avut de câștigat, însă Consiliul Audiovizualului a declarat nulă această decizie de acordare a licenței. Deci nu am mai avut o perspectivă stabilă de supraviețuire. Eram practic într-o zonă gri, am înaintat uh, o acțiune în justiție și o decizie trebuie să vină avem o nouă frecvență care ne-a fost acordată, o licență temporară de 12 luni, care urmează să fie renoită, dacă va fi renoită. Până în toamna anului 2011 am uh, transmis în 10 uh, orașe și regiuni și în 7 cazuri uh, nu am putut să ne continuăm uh, difuzarea am primit 5 frecvențe nou, în timp ce alte posturi, un alt post de radio privat uh, de discuții a primit 5 frecvențe rurale, noi nu am primit niciuna. Când am cerut să existe niște condiții egale de participare, Consiliul Audiovizualului a spus că nu se poate face așa ceva, că nu pot fi acordate niște condiții uh, similare. Haideți acum să ne întoarcem la problema controversată a frecvenței de no, a licitației privind acordarea frecvenței de 95,3 MHz. Am folosit-o cu o licență temporară care urmea să fie renoită. Era o licență de doar două luni, dacă vă puteți închipui. În iulie 2011, în sfârșit, Consiliul Audiovizual a lansat licitația. Însă, criteriile și regulile stabilite au fost în așa fel încât noi eram complet uh, ineligibili. Un post de radio cu muzică locală a primit uh, licența. Deci cu cât avea un conținut mai puțin intelectual, cu atât aveai uh, un punctaj mai mare. Și de asemenea costul licenței s-a dublat. E vorba de 200.000 de euro anual. Noi am făcut o ofertă, însă nu includeam în conținutul nostru decât 40% conținut muzical în loc de 60%. Însă o companie mică, cu un capital de doar 3.000 de euro, a câștigat licența, doar la o diferență de un punct. Dat fiind că rezultatul licitației a fost făcut public, Consiliul Audiovizualului a intrat în ofensivă. Au spus că au primit o ofertă de la noi care era falsificată, ne-au acuzat, iar noi am dat în, i-am, uh, noi am dat în judecată. Trebuie să vă spun că ambele cazuri ar putea ajunge la un compromis dacă ambele părți ar fi gata să facă așa ceva. Autoritățile mass media încearcă practic să sufoce toate criticile prin mijloace administrative, iar în arsenalul lor sunt și arme economice. Uh, în vara anului 2010, toate organizațiile publice și de stat au încetat contractele de publicitate cu Club Radio și cu toate posturile de radio ale opoziției. De atunci, publicitatea se face doar la posturi pro-guvernamentale. Însă aici e vorba de bani publici. Și bineînțeles, uh, și cei care aveau de de prezenta publicitate privată au făcut același lucru ca și uh, statul. Coșut. Suntem pe locul 2 după postul Coșut, ca venituri și ca mm, audiență și doar uh, faptului că am avut o audiență stabilă am putut să ne menținem activitatea. Domnilor și domnilor, destinul nostru e foarte important pentru pluralismul media, însă sublinează de asemenea faptul că e nevoie de o lege audiovizualului care să interzică deciziile roata arbitrar. Legea audiovizualului maghiar nu e o lege în slujba pluralismului, media. E doar un instrument din cutia de unelte a puterii centralizate. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră care ne-a făcut să fim postul de radio cel mai cunoscut din Ungaria, deși suntem mici ca dimensiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Arato. Acum vă sugerez să îi înlocuim pe acești oaspeți cu ceilalți. Deci vom avea o concentrare de patru participanți. Domnul Navraxic va interveni. Dumnealui, deci trebuia să intervină la ultimul grup de discuții, deci putem avea și întrebări și răspunsuri. Acum îi rog să vină aici la prezidiu pe domnul Atela Copiaș, activist, pe domnul Thomas Fritz de la Forum Unității Civile, domnul Andreea Soplatca, fost editor la Neue Zürcher Zeitung, după care și domnul Navraxic va putea veni din nou. Vă mulțumesc pentru contribuții. Take your seats, please. Vă rog să luați loc și vom continua acum. Trebuie să ne respectăm programul. Mai întâi vom da cuvântul domnului Otila Copiaș, care este activist și organizator de demonstrații. Aveți cuvântul. Vă rog frumos, uh, am Ați avut câte 10 minute la dispoziție, vă rog însă să fiți și mai conciși, pentru că altfel nu vom mai avea timp pentru întrebări și răspunsuri. Üdvözlök mindenkit, Tobias Attila Steve vagyok. Mulțumesc, sunt uh, Atila Copiaș, sunt activist, uh, am să încerc să vorbesc cât mai rapid. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc și pentru prezență. Pentru noi astăzi este o zi mare. Inițial intenționam să vorbesc despre democrație și despre modul în care grupurile marginalizate ale societății au avut de suferit. Mă gândeam că ar fi bine să vorbesc despre drepturile omului, pentru că astfel de subiecte sunt importante la o asemenea audiere, dar în 10 minute nu voi avea nicio șansă să vorbesc despre evenimentele din Ungaria. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe probleme care ar trebui menționate. Uh, adăposturi sunt demolate, oameni cu handicap uh, își pierd pensiile, asistența socială este redusă drastic, uh, victimele dezastrelor sunt abandonate de stat, persoanele fără adăpost sunt considerate infractori și lista ar putea continua toată ziua. Toate aceste probleme sunt foarte importante, mai ales dacă uh, le privim din perspectiva strategiei Europa 2020 și prevederile acesteia privind grupurile defavorizate și rezolvarea problemelor lor. De asemenea, sunt foarte grave consecințele asupra democrației și a drepturilor omului, însă 10 minute nu îmi vor ajunge. Însă am să vorbesc doar despre situația celor fără adăpost și cum a fi fără adăpost a devenit o infracțiune în Ungaria. Și sper că acestea să spună multe despre politica din Ungaria. În primul an, comunele au întreprins acțiuni împotriva persoanelor fără adăpost. Unii le-au spus direct infractori fără adăpost. Au fost curățate pasajele subterane de astfel de persoane fără adăpost, au fost distruse locuințele improvizate ale acestor persoane, deși afară erau temperaturi de minus 10 și minus 20 de grade, au fost adoptate noi reglementări împotriva persoanelor fără adăpost, s-a interzis și fumatul și clar ținta tuturor acestor măsuri era prezența persoanelor fără adăpost în locuri publice. Guvernul Ungariei nu s-a oprit aici. Știți cu toții că din mai 2011 a devenit o infracțiune să se utilizeze eh, spațiile publice pentru a trăi. S-a instituit chiar o amendă pentru cei care își duc viața în spațiile publice și acum măsurile luate împotriva lor sunt mult mai grave decât o simplă amendă. La ora actuală, dacă trăiești într-un spațiu public, poți primi 6 zile de închisoare sau o amendă de 500 de, 60 de zile, mă scuzați, și o amendă de 500 de euro. Acest lucru se întâmplă în Europa, în Ungaria. Iar faptul că o persoană este atât, atât de săracă încât nici măcar nu are unde să meargă acasă, ajunge la închisoare, este de necrezut. Cred că e important să ne dăm seama că aici nu sunt încălcate doar drepturile sociale, se încalcă în mod flagrant statul de drept. Așadar, dacă ne gândim la statul de drept, care este baza acestuia? Anumite acțiuni sunt penalizate și cetățenii pot să evite comiterea lor sau să le comită. Însă, a fi fără adăpost este o situație pe care nu ai cum să o schimbi. Cu toate acestea este pedepsită de lege. Eu am uh, o experiență la prima mână. Toamna trecută m-am hotărât să mă întind pe o bancă din parc. După 20, de minute, după ce un cetățean mă reclamase, a venit poliția și mi-a pus cătușe și m-a dus la închisoare. Nu am făcut nimic altceva, doar m-am întins pe o bancă în parc. Dat fiind că autoritățile au considerat că sunt fără adăpost, au decis să acționeze și m-au ridicat imediat punându-mi și cătușe. Am făcut același lucru peste trei zile pe aceeași bancă, în același parc, mi-am luat și o pătură la mine și de data aceasta am purtat costum. Și m-am dus singur, de fapt, la poliție să mă autoreclam pentru utilizarea, pentru că utilizasem chiar eu un spațiu public pentru locuit. Însă nu s-a întâmplat absolut nimic, cu, spre deosebire de situația uh, cu trei zile înainte când fusesem arestat. Pentru că era clar, aveam costum, nu eram fără adăpost și nu s-a întâmplat absolut nimic, deși cu trei zile înainte chiar ei mă arestaseră. Un alt subiect. Ce poate să facă o mișcare socială, o organizație cetățenească dacă dorește să protesteze împotriva unor astfel de evenimente? Ungaria nu a fost niciodată un exemplu de primă mână de democrație sau de instituții democratice, însă dacă cineva încălca legea sau dacă se încălcau drepturile cuiva, aveai cui să te adresezi, aveai curtea constituțională, erau procurori, puteai merge la ombudsman și așa mai departe. Dar astăzi nu mai poți apela la niciuna din aceste instituții. Toate au fost fie abolite, fie li s-au uh, restricționat competențele, fie li s-au uh, pus la conducere persoane manipulate de guvern. Deci dacă oricine dorește să acționeze împotriva guvernului Fides, nu poate decât să se ducă la un prieten care e și el membru Fides. Mai există și un alt instrument, demonstrațiile în stradă și utilizarea presei. Asta am și făcut în data de 15 martie, la aniversarea luptătorilor pentru libertate din Ungaria. Am organizat o demonstrație antiguvernamentală pentru data respectivă, însă nu am primit autorizația. În următorii doi ani, primăria Budapestei a decis să blocheze toate locurile publice unde s-ar fi putut organiza o demonstrație. Este clar că dreptul la adunare este încă existent în Ungaria, însă nu se poate pune în practică. În 2 ianuarie am reușit să organizăm cea mai mare demonstrație din istoria Ungariei. Am organizat-o în fața operei și am militat pentru dreptate, pentru Constituție și pentru Republică. Vă recomand să uh, vedeți cum a fost prezentat acest eveniment în presa de stat. Puteți vedea pe internet. Uh, în loc să se spună că mii de oameni au protestat, s-a arătat în presa de stat o piață goală în fața operei. Asta a apărut pe televiziunea de stat, că nimeni nu protestează împotriva guvernului. Cred că puteți înțelege de ce unii își caută alte instrumente. Încercăm să organizăm greve, încercăm să blocăm Parlamentul, am încercat pe 23 decembrie, însă acestea, toate acestea sunt infracțiuni în Ungaria. Și Aici uh, se întâlnesc practic cele două grupuri, activiștii și persoanele vulnerabile de la marginea societății. În ziua când am încercat să blocăm Parlamentul în 23 decembrie, Fides a adoptat o nouă lege privind uh, infracțiunile, care va intra în vigoare în 15 aprilie. Și acolo se spune că dacă în timp de șase luni comiți o infracțiune, poți primi o uh, amendă de 1000 de euro sau 75 de zile de închisoare. Asta pentru uh, repetarea oricărei infracțiuni, pentru recidivă, fie că e vorba de aruncarea unui muc de țigară pe stradă sau de altceva la fel de nevinovat, dacă faci aceeași greșeală de două ori, mergi la închisoare sau plătești o amendă. În ultimele luni eu am comis cinci astfel de recidive. Și dacă această audiere ar fi fost organizată la o dată ulterioară datei de 15 aprilie, guvernul Orban mi-ar fi putut interzice să particip. Văd că domnul Navracici este aici și că el va trage concluziile acestei reuniuni și vreau să-i pun o întrebare. Vă rog frumos, cu mâna pe inimă, să-mi spuneți deschis și sincer, chiar mai credeți că această țară este o democrație? Chiar o conduceți către o Europa a, a securității sociale? Mulțumesc, v-am um, urmărit cu mare interes. Nu pot să mă abțin, aș dori să introduc o lămurire aici, pentru că cred că e foarte oportună și cred că ne-ar ajuta să înțelegem exact la ce v-ați referit când ați fost arestat și vi s-au pus cătușe, vreți să ne spuneți după cât timp ați fost din nou elib- ați fost eliberat? După 8 ore, aceasta e procedura standard. Bun, dăm acum cuvântul domnului Tomaș Frici, care este reprezentantul Forumului pentru Unitate Civilă, care are cel mult 10 minute la dispoziție. Însă, uh, după cum am făcut și antevorbitorul dumneavoastră, vă rog, dacă ați putea fi mai concis, vă v-am fi recunoscător. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație. În calitate de reprezentant al unui ONG maghiar și în calitate de uh, om de știință, aș putea să vorbesc despre situația din Ungaria. Forumul pentru Unitatea Civilă este o organizație neguvernamentală națională. A fost înființată în 2009 uh, și de atunci încearcă să protejeze suveranitatea națională și am uh, organizat mai multe demonstrații la care au participat uh, sute de mii de oameni. Am fost co-organizatori ai marșului din 21 uh, ianuarie, despre care ați auzit poate, 400 de mii de oameni au participat la acest marș pentru pace, marș al păcii. Stimați uh, membrii ai uh, Parlamentului, cred că mulți dintre dumneavoastră au o părere falsă în ceea ce privește situația din Ungaria. Luni de zile a fost criticată Ungaria, a fost criticată uh, a fost criticat guvernul, parlamentul și sistemul politic. Se fac uh, afirmații cum că guvernul ar fi fascist, nazist, uh, autoritar, este comparat uh, primul ministru cu Hugo Chavez sau cu Hitler. Organizațiile neguvernamentale din Ungaria sunt um, uluite de Uh, aceste critici, pentru că Ungaria poate părea o dictatură din afară. Noi considerăm însă că trăim într-o țară democratică unde există libertăți civile, unde există libertatea presei, unde opoziția poate critica guvernul. Deci, uh, întrebarea care se pune este cine are dreptate. Au dreptate cei care consideră că Ungaria este o dictatură sau au dreptate ONG-urile care, din interior, văd Ungaria ca pe o țară democratică, unde domnește dreptul. Pe 21 ianuarie, uh, mii de oameni au considerat că e vorba despre democrație. Cine are dreptate? Minoritatea din afară sau majoritatea din țară? Răspunsul este evident. Uniunea Europeană ar trebui să realizeze că acest atac uh, ridicol împotriva Ungariei a abătut atenția de la o problemă mai importantă. Uniunea Europeană ar trebui să realizeze faptul că atacurile împotriva Ungariei au fost lansate din cauza măsurilor luate de uh, guvern în uh, actualul context economic. Despre ce vorbesc? Vorbesc despre măsurile economice neortodoxe din 2010, uh, uh, taxa asupra băncilor sau taxa din perioada de criză. Mediile financiare și-au văzut interesele prejudiciate și alții s-au uh, bucurat să se alăture vocilor critice și tendința continuă la ora actuală. Convingerea mea este că această țară, care este membră a Uniunii Europene, această țară nu este o amenințare, Mediile financiare internaționale sunt o amenințare cu puterea uriașă pe care o dețin. Acele medii care încearcă să influențeze procesul de luare a deciziilor, proces democratic, fără mandatul de a face acest lucru. Principala provocare la adresa democrației este piața globală, care devine mai importantă decât politicienii aleși în mod democratic organizațiile guvernamentale sau cetățenii nu mai au un cuvânt de spus. Uniunea Europeană are capacitatea de a face față acestei provocări și dacă va fi la înălțimea provocării, Ungaria va fi parteneră a Uniunii Europene în acest demers. În calitate de reprezentant al unei ONG și în calitate de specialist în uh, politică, nu vreau să evit uh, întrebările legate de statul de drept în uh, Ungaria. Convingerea mea este că neînțelegerile provin din faptul că mass media, intelectualii și chiar experții în politică nu înțeleg Care sunt problemele specifice din Europa Centrală și de Est? Să nu mă înțelegeți greșit. Ungaria nu este o democrație perfectă. Sigur că se fac greșeli și anumite critici sunt justificate, chiar și ONG-urile spun acest lucru. Criticăm și noi guvernul, însă Până la urmă, nicăieri în lume nu există o democrație perfectă. În ciuda deficiențelor și greșelilor, Ungaria este o democrație funcțională. Un uh, expert în politică olandez făcea diferența între o democrație consensuală și una majoritară. Democrația consensuală s-a răspândit în Europa Occidentală, acolo unde guvernul încearcă să coopereze cu minoritățile politice în încercarea de a obține un consens. În țările anglosaxone, în care de multe ori sistemul este bipartinic, uh, partidul aflat la putere nu împarte uh, uh, procesul de luare a deciziilor cu opoziția. Este un model democratic pe care îl urmează și Ungaria. Din simplul motiv că tradițiile noastre sunt uh, îndelungate și merg în acest sens. Încercăm să ne distanțăm de trecutul socialist ca și alte țări, Republica Cehă sau țările uh, baltice, au reușit de asemenea să se distanțeze. Uh, situația din Bulgaria și România este mai puțin fericită din, punctul acest, din acest punct de vedere. țările care au reușit să scape de dictaturile comuniste nu înțeleg prea ușor ce înseamnă această moștenire. Sigur că nu ne putem uh, curăța pe deplin de trecut. Există în continuare vechile partide politici, politice, există vechile rețele acestea sunt prezente în economie și în societate și acesta este principalul motiv pentru care avem o democrație majoritară și nu una consensuală. Vă rog, țineți cont de acest lucru și nu credeți tot ceea ce vă spun uh, formatorii de opinie din uh, Occident. În sfârșit, aș vrea să spun că ambițiile democratice și intențiile guvernului sunt împărtășite de majoritatea alegătorilor, de majoritatea opiniei publice, așa cum au demonstrat demonstrațiile organizate. Noi am uh, organizat o mișcare patriotică port chiar uh, insigna acestei mișcări respingem naționalismul, dar suntem mândri de tradițiile noastre naționale. Domnul Oblatca. Voi vorbi în germană. Am fost editor la Neue Zürcher Zeitung. Vă mulțumesc. Sunt uh, cetățean elvețian și maghiar. Am cetățenia dublă și provin dintr-un mediu liberal, însă nu reprezint niciun partid sau ONG. Mă reprezint doar pe mine. Aș dori în primul rând să vă spun că și pentru mine multe măsuri ale guvernului ungar din ultimii ani nu au sens. Mi se pare că o parte din legea presei este fundamental greșită și mi se pare greu de înțeles de ce a fost nevoie de această viteză ca să se modifice Constituția și două așa numite legi organice cu această viteză. Și de asemenea, cred că această majoritate de două treimi care susține guvernul este foarte stabilă și cred că opoziția ar trebui să fie mult mai activă. Acum nu doresc să mă refer la numirile din diferite foruri sau la specificitățile legei presei. Nu vreau să mă pierd în aceste detalii, nu vreau să vorbesc despre chestiunile tehnice, pentru că și așa totul s-a petrecut deja. Însă aș dori să continu de unde s-a oprit domnul Fritz și doresc să vorbesc despre critica generală a Occidentului la adresa Ungariei. O critică pe care nu aș descrie-o ca pe o campanie anti-Ungaria. Știu că foarte mulți au spus, vorba că, au spus că este vorba de o atitudine dușmănoasă și ce nu s-a... Însă există și lucruri care nu s-au spus în ultimele luni. E vorba de uh, chestiuni despre care însă am citit uh, de, uh, la, de, în declarațiile politicienilor occidentali și în presa occidentală. Am să vă dau doar câteva exemple. Consider că această campanie este greșită sau nu este concretă, este foarte grotesc exagerată. Este Aș spune că este vorba de o imixtiune în uh, politica internă a Ungariei și are clar obiective interne. Opoziția care a fost înfrântă la ultimele alegeri nu a uh, trecut niciodată peste această înfrângere și a răspândit aceste critici în presa occidentală și uh, a apelat chiar și la Neue Zürcher Zeitung Chiar la trei zile după alegeri se scria un prim articol foarte critic în ziarul acesta. Cred că foarte mulți au preluat această critică la adresa Ungariei și nu cunosc uh, limita dintre critica justificată și cea nejustificată și cred că uh, voit sau din greșeală nu își dau seama că alimentează lupta politică maghiară, o luptă a uh, opoziției din Ungaria care utilizează uh, mijloace și instrumente din străinătate. De exemplu, S-a vorbit acum foarte mult despre eliminarea Republicii des, din Constituție. În Constituție numele este Ungaria. Și mai jos se spune că forma de stat este Republică. S-a vorbit foarte mult despre cenzura unui regim autoritar, s-a, nu s-a spus chiar dictatură, dar foarte adesea cam asta s-a înțeles printre rânduri. Acum câteva zile la Budapesta un ziar uh, maghiar a publicat o scrisoare deschisă, un ziar al opoziției a publicat o scrisoare deschisă către acest parlament prin care solicita prin care solicita Parlamentului să limiteze regimul uh, arbitrar autoritar din Ungaria. Dar ce regim autoritar care practică cenzura ar permite publicarea unei astfel de scrisori? Cred că suntem foarte departe de dictatură și că nu putem în niciun caz să ne referim la cenzură. Aici, ă, ignoranța sau necunoașterea suficientă e legată și de răutate. La Paris s-a publicat o caricatură a lui Victor Orban în uniformă nazistă. Și s-a considerat că el este personificarea Ungariei. Nu știu dacă ă, știți că în anul 2000 ă, primul, ă, prim, guvernul ungar a fost primul care a introdus ziua de comemorare a Holocaustului în instituțiile publice și în școli. După părerea mea, nu uh, nu au fost limitate demonstrațiile. Știți că neonaziștii din Europa au organizat în 13 februarie o zi de comemorare la Budapesta și guvernul acesta a interzis o astfel de manifestare și guvernul de stânga criticase aceste manifestații ale neonaziștilor din Budapesta, însă nu le interzisese. Încă ceva? Sunt de acord cu cei care spun că se utilizează standarde duble. S-a vorbit despre naționalism, naționalism al guvernului maghiar actual și s-a spus foarte adesea că acest guvern ar începe să le acorde pașaport unguresc uh, minoritarilor din statele vecine, adică să le dea dublă cetățenie. Dar e oare chiar atât de rău? Dacă este atât de rău, poate că este rău și faptul că Republica Federală Germană acordă cetățenia germană Uh, la 300.000 de minoritari din Polonia. În ceea ce privește problema romilor, aceasta este una foarte complexă. Ungaria a fost la președinția Uniunii Europene, a propus o strategie pentru romi. Sigur că putem considera că romii au o situație tristă și grea în multe state europene, de altfel. Însă, când au fost confruntate cu aceeași problemă, nici Franța, nici Italia nu au găsit o soluție mai bună la problema romilor. În încheiere aș dori să mai spun următorul lucru. Vă rog să încercați să cunoașteți mai bine această țară și încercați să fiți mai puțin agresivi față de Ungaria. Se spune că ungurii au conștiința națională foarte pronunțată. E posibil însă să știe mai puțin bine că o mare parte a societății maghiare admiră Occidentul, însă cealaltă parte are un gust amar față de lumea occidentală și asta din motive istorice, pe care nu voi avea timp să vi le explic aici. Dacă această campanie nu are drept obiectiv uh, efecte concrete și rămâne la nivelul de critici generale la adresa acestei țări, cred că cei care și așa uh, sunt critici față de Occident vor fi împinși și mai mult spre extremismul de dreapta. Vă rog să nu vă faceți iluzii. Rezultatul acestei tendințe nu va fi o consolidare a democrației din Ungaria. Din potrivă, veți consolida extremismul și anti-europenismul din Ungaria. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc! Iar acum vă sugerez să dăm cuvântul, să luăm o rundă foarte scurtă de întrebări și mai, să mai avem timp și pentru concluzii. Deci vă rog, domnule vicepremier Navracic, să fiți și dumneavoastră foarte succint. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a avea timp pentru întrebări și comentarii, voi fi foarte succint. Nu o să contrazic opiniile pe care le-am auzit. Respect argumentele dumneavoastră, deși unele nu erau întemeiate și deși unii au făcut uh, declarații incorrecte la adresa Ungariei. În orice caz, încă o dată vreau să vă confirm faptul că vrem să cooperăm cu instituțiile europene, iar prezența mea astăzi aici este uh, o acestui angajament. Tot așa cum dialogul cu Comisia demonstrează același angajament pe care îl avem de a colabora cu instituțiile europene. Guvernul maghiar dorește să avem niște dezbateri, să organizeze dezbateri corecte pe orice temă juridică, însă evitați, vă rog, criticile superficiale, Bazați-vă pe fapte atunci când uh, ne criticați. Încercați să obțineți surse din cât mai multe surse și după aceea formulați-vă opinie în funcție de aceste fapte. Noi vă vom ajuta cu mare plăcere și vom participa la orice dezbateri. Vă mulțumim pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Navracici, pentru efortul de a rezuma. A round of questions, but I suggest one. Vă sugerez câte un minut, două maxim fiecăruia. Deoarece interpreții trebuie să plece. Pepe, doamna Iaroca. Mulțumesc. Domnule Deneș, v-am ascultat cu mult interes, mai ales pentru că... A, și îmi pare rău de altfel că ați plecat. E important ca reprezentanții grupurilor minoritare să-și facă asculta glasul. E vorba de rom, de evrei și de alte organizații. Cu siguranță nu am avut uh, această ocazie. S-a ales să participe aici Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria. Însă și ei și-au luat angajamentul de a proteja drepturile romilor în Ungaria, începând cu 2010. De aceea vă întreb, de ce dumneavoastră nu Ați vorbit despre această problemă microregională legată de lipsa de locuri de muncă, de, de educație. Ne confruntăm cu niște probleme grave care în ultimii 20 de ani nu au fost soluționate. În ultimii 8 ani, guvernul, 2 ani, mă scuzați, guvernul maghiar a cheltuit 120 de miliarde de forinți încercând să integreze pe romi. Pe hârtie tot arată bine, însă în realitate nu s-a întâmplat nimic. Deci vrea să știu care este părerea domnului Balaș Deneș. Aș vrea să știu care este părerea și altor reprezentanți ai minorităților. Putem vorbi, de exemplu, și despre sărăcia în rândul copiilor. Programul de combatere a acestui fenomen a fost uh, dus la bun sfârșit sau s-a renunțat la el înainte de ajungerea la puterea guvernului Fides? Nu am primit niciun sprijin financiar. Doamna Kinga Götz a fost ministru pentru șanse egale, e aici. Socialiștii întotdeauna și-au uh, prezentat programul de eradicare a sărăciei în rândul copiilor și acum avem o fundație care încearcă să ajute pe copiii nevoiași să aibă măcar o masă caldă pe zi. Au fost mai multe vorbe decât fapte. Persoanele cu handicap acum sau cu boli psihice. Uh, Nimeni n-a făcut nimic pentru ei în ultimii 8 ani și guvernul Orban e primul guvern care cheltuie 7 miliarde de forinți pentru a îmbunătăți situația instituțiilor care se ocupă de mai mult de 50 de persoane. Segregarea este abolită, iar persoanele cu handicap mental sau alte handicapuri sunt ajutate. am fi dorit o abordare mai științifică pentru a face față problemelor uh, cu care se confruntă romii. Însă, din păcate, nu am auzit aici opiniile reprezentanților acestor minorități și nici nu am putut pune întrebări. În câteva minute pleacă interpreții, deci de aceea vă rog să fiți succinți, doamnă Chionț. Mulțumesc! Da, voi încerca să fiu subcintă. Și sper să nu ajungem la o dezbatere maghiaro-maghiară aici. Mi-e greu să fiu de acord cu argumentul prezentat cum că ar fi o conspirație a lumii internaționale financiare. Nu văd cum Atila și activistul de astăzi, prezent aici, poate fi uh, organizat ca un reprezentant al lumii finanțelor. Domnul Fritz vorbea de asemenea despre tradițiile maghiare. E, marea noastră boală e că întotdeauna căutăm un țap spășitor din afară, întotdeauna vrem să dăm vina pe alții. Și, dragă Livea, știu că problema robilor este foarte complicată, de mult timp m-am implicat în acest domeniu. Și despre ce e vorba la urmă? Avem nevoie de înțelegere, iar guvernul trebuie să fie dornic și dispus să schimbe modul de a acționa. Domnul Oplatca ne-a avertizat de, în legătură cu faptul că sentimentele anti-europene sunt în creștere. Ei, acel marș al păcii din 21 ianuarie a fost organizat de organizații Profides. Dacă vă uitați pe Facebook, puteți chiar să identificați rolul organizațiilor profides care au organizat acel marș al păcii. Acolo s-au ținut foarte multe discursuri anti-europene, s-a spus că Ungaria nu e o colonie, oricum puteți citi informațiile. E un fel de manifestare care trebuie evitată cu orice preț. Fides și guvernul generează aceste sentimente uh, anti-europene, în timp ce uh, cer ajutorul femeii și UE. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului uh, Copiaș pentru activitățile sale curajoase de activist, spune doamna Lunacek. A făcut tot posibilul pentru a arăta ce înseamnă lucrurile. Deci ne puteți spune ce s-a întâmplat cu acel protest din fața Parlamentului. Noi, ca deputați, vrem să știm de ce ați protestat în fața Parlamentului domnului Fritz, dumneavoastră spuneați că sunteți mândru de trecutul uh, Ungariei și că marșul din 21 ianuarie a fost deosebit. Însă eu ce am văzut imagini, au fost pancarte antisemite, anti-UE, un marș al păcii cu astfel de slogane antisemite și anti-europene. E ceva foarte problematic. Dacă eu aș fi organizat ceva, i-aș fi rugat pe acești oameni să renunțe la pancartele alea. Uh, și în ultimul rând, vreau să spun foarte clar, nu ar trebui să vorbim aici despre stânga și dreapta și confruntarea dintre ele ideologică. Nu e vorba de a încerca să umilim Ungaria, nu e vorba aici de valorile noastre comune europene consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Holmeier. Un minut. Bună ziua, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul acum la sfârșit. Vreau să vă spun că această audiere mi s-a părut uh, o, un moment foarte grav pentru acest Parlament, pentru că n-am mai văzut niciodată atâta agresivitate la adresa unui stat membru. Și aș vrea să repet ce a spus și domnul Pașca, aș putea și eu să critic guvernul maghiar. Însă, sigur că anumite lucruri nu mi se pare că au fost gestionate corect, însă modul în, în care fiecare problemă socială uh, Uh, este pusă în evidență probleme care apar și în Bulgaria, în România și în alte țări sau chiar și în Germania modul în care fiecare problemă a fost exagerată, mi se pare uh, foarte negativ. Și, uh, după cum uh, a spus și domnul uh, Platca, aceste uh, lucruri pur și simplu nu sună bine. Trebuie să analizăm lucrurile concrete, să le plasăm în context, să analizăm detalii concrete. De, re, reglementările privind pensia din Germania n-au fost niciodată discutate și uh, acum 25 de ani aveam reglementări protecționiste în Germania în acest sens. Uh, și a fost necesar să fie reformate. E, vreau să spun că trebuie să avem o discuție concretă referitoare la Ungaria și e foarte important să se discute și despre Consiliul Europei, pentru că Consiliul Europei nu e singura unitate de măsură pentru noi. Acolo e membră și Rusia, e membră și Turcia, e membră și Serbia deci state care nu sunt neapărat un model pentru noi în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la propriile noastre instituțiile și mai am doar o întrebare pentru domnul Oplatca. Uh, aș vrea să-mi spuneți dacă Parlamentul nostru credeți că ar trebui să concretizeze mai mult discuția și să piardă tonul acesta emotiv. Doamna Herzog. Herzog, one minute. Mulțumesc, voi vorbi în engleză, deoarece, deși sunt uh, unguroaică, problema pe care vreau să o ridic e europeană. Socialiștii și democrații în toamnă au hotărât să-și facă publicitate politică în legătură cu supravegherea piețelor financiare și promovarea taxei uh, pe tranzacțiile financiare. În 26 de țări nu au fost obstacole juridice. În Ungaria, din cauza unor obstacole juridice, publicitatea n-a funcționat. Cum promovați chestiunile europene dacă nu permiteți uh, prezentarea ideilor europene? Tavares, one minute. Nu, Tavares, un minut. Think that this hearing has been... Mulțumesc. O audiere foarte utilă, diversă și a venit momentul să ne gândim poate să mergem la fața locului, să evaluăm situația și să tragem niște concluzii. Parlamentul trebuie să aibă un scenariu în ceea ce face. După ce am primit noi competențe în ceea ce este drepturile fundamentale, avem o nouă structură a drepturilor fundamentale. Și cu mai mult de un an am avut un raport în care am spus că Agenția pentru Drepturile Fundamentale are ca principală sarcină să ofere fapte și date instituțiilor. După care, uh, instituțiile decidente trebuie să hotărască. Însă în funcție de, citesc din raport, toleranță zero față de încălcările cartei, acțiuni concrete din partea comisiei și un mod transparent și coerent de a face față unor posibile încălcări ale drepturilor fundamentale prin o utilizare relevantă a articolului 7 din Tratatul de Funcționare, conform noi arhitecturi de drepturi fundamentale. Deci trebuie să dăm dovadă de consecvență față de activitățile noastre din propriul raport. Cerem deci o implementare efectivă după intrarea în vigoare a tuturor măsurilor ce țin de uh, drepturile omului. Cine este autorul acestui raport? Ei bine, Kinga Girl. Final word, I saw Mr. Adler's hand, but please, one minute. Mr. Simanski. Tak, ja zastępuję panią McEnther, która musiała wyjść z posiedzenia. Mulțumesc. Aș vrea să spun următoarele lucruri. Mai multe luni la rând am auzit uh, acuzații la adresa guvernului de la Budapesta. Aceste acuzații sunt poate justificate. Auzim că este un guvern autoritar, un guvern fascist, uh, auzim acuzații uh, de antisemitism, însă atunci când le examinăm mai îndeaproape, ele uh, se dovedesc a fi nefondate. Depășim prerogativele Uniunii Europene în unele privințe, atunci când vorbim despre pensii, de exemplu, sau ne referim la domenii strict naționale, cum este legislația mass media. Vorbim de asemenea despre probleme ce țin strict de guverne naționale, cum uh, este Constituția. Mă surprinde faptul că acest uh, parlament se lasă provocat atât de ușor. La fel s-au petrecut lucrurile în cazul Republicii Cehe sau a Poloniei. Acum a venit uh, rândul uh, Ungariei și Parlamentul va plăti cu propria sa credibilitate pentru asta. Mulțumesc. Domnul Ori, o observație aș vrea să fac. Cred că există o practică inacceptabilă. Atunci când uh, cineva nu mai are argumente, vine cu acuzații de antisemitism și cu asta închide gura tuturor. Apoi, Renate Weber a făcut câteva observații legate de sistemul electoral maghiar. Aș vrea să spun mai multe lucruri. În primul rând, sistemul electoral permite candidaților să candideze mai ușor al doilea lucru, noul sistem facilitează um, procedura pentru ca partidele mici să uh, propună liste de partid. Noul sistem a pus uh, capăt sistemului uh, disproporțional care caracteriza procedura și toate acestea conform recomandărilor Comisiei de la Veneția. Aș vrea să știu dacă există ceva în sală care se uh, îndoiește de aceste fapte? Dacă da, vă rog să ridicați mâna și dacă cineva se îndoiește de aceste fapte, sunt gata să informez persoana respectivă după uh, sfârșitul reuniunii. Am fost foarte riguros cu uh, cei care au pus întrebări. Îi rog pe invitații noștri să își uh, facă intervențiile finale, dacă doresc. Domnul uh, Copiaș, uh, dacă dorește să intervină. Da, mi s-a pus o întrebare la care aș vrea să răspund și aș vrea să fac și o observație. În ceea ce privește afirmația că criticile la adresa actualului guvern provin din mediile financiare internaționale și numai din partea lor, aș vrea să răspund că mie îmi place foarte mult Ungaria. Am o problemă doar cu guvernul, cu anumite măsuri luate de guvern de fapt cu prea multe dintre aceste măsuri și de aceea am protestat în fața Parlamentului în ultimele zile ale lunii decembrie, de aceea uh, s-au organizat aceste proteste. Sunt uh, foarte multe astfel de măsuri și sunt gata să dau informații în privința lor uh, ulterior. Tomaș Frici îmi pare rău că am purtat o dezbatere cu privire la Ungaria bazată pe zvonuri. Eu unul pot să vă spun că am participat la uh, Marșul Păcii. A fost o uh, mișcare organizată de la bază. Apoi, problema cu aceste dezbateri este următoarea. În Ungaria, liberalii și postcomuniștii sunt minoritari și ei influențează opinia publică. Facem din țânțar armăsar, ascultăm aceste voci, ascultați aceste voci și nu ascultați vocea majorității. În 2010, Fides a primit o, o majoritate de două treimi în Parlament. La ora actuală se bucură poate de o majoritate mai resensă, dar majoritatea aceasta există în continuare. Aceasta este vocea majorității. Aceasta este vocea uh, majorității opiniei publice și poate că ar trebui să-i ascultați și pe acești oameni. Domnul Oblatca. nu Parlamentul European, nu mass media europeană atacă guvernul. Și cei care beneficiază de aceste atacuri sunt anti-europenii din Ungaria. avem două uh, părți care se acuză una pe alta. Doamnă, mi-ați spus o întrebare legată de activitățile mele de ziarist. Am fost ziarist 35 de ani. Și când citesc uh, mass media din, uh, când citesc presa din Ungaria, nu știu dacă i-ar putea fi mai obiectivă, însă cred că ar trebui să furnizeze informații corecte. Guvernul actual trebuie să-și schimbe în orice caz politica de comunicare, pentru că la ora actuală nu face nimic în ceea ce privește relațiile publice. Domnul uh, Navraci are ultimul cuvânt. Vă mulțumesc pentru participarea la această dezbatere. În calitate de președinte, aș vrea și eu să mulțumesc tuturor participanților, să mulțumesc invitațiilor, să mulțumesc pentru contribuții, pentru contribuțiile tuturor deputaților și această dezbatere va Uh, inspira uh, deputații în ceea ce privește rezoluția care va fi votată la următoarea sesiune plenară de la Strasburg. Vă mulțumesc tuturor și toate cele bune! Mulțumim și interpreților, ca de obicei.